Dear colleagues, we are going to start the meeting. Dragi colegi, vom începe ședința. Mă bucur să-i spun încă o dată bun venit uh, domnului Olalai aici la Comisia MV. Vă rugăm să ne spuneți ce s-a întâmplat la Montreal Comisia a votat înaintea întâlnirii de la Montreal și eram îngrijorați în legătură cu impactul acestui rezultat asupra capacității legislative în domeniul aviației pentru noi. De aceea este important să ne spuneți uh, practic care este starea lucrurilor după această întâlnire și cum vom conecta acest uh, mecanism cu mecanismul ETS, acest Corsia cu ETS-ul, deci uh, problema zborurilor naționale și internaționale. Sunt deci uh, foarte multe uh, vești care ne ajung și din partea ecofinului în legătură cu cherosenul, deci dezbaterea este într-adevăr binevenită într-un context în care știm că avem o nouă comisie, care însă nu este încă în funcție, dar avem uh, și niște uh, orientări politice care au fost prezentate și acest nou pact ecologic. Am să vă dau cuvântul pentru 10 minute dumneavoastră, după care vor interveni grupurile politice. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu din nou aici în fața comisiei dumneavoastră, Comisia MV. Și vreau să mulțumesc uh, domnului președinte pentru că m-a invitat și mi oferă posibilitatea să vă prezint situația după întâlnirea ICAO legată de Corsia. După cum știm, reducerea emisiilor de carbon și schema internațională pentru transport în domeniul aviației. De altfel, atunci când încercam să găsim o dată valabilă, în ideea că noua comisie va fi deja în funcție și am fi avut deja o idee clară și am fi putut da semnale mai clare asupra drumului de urmat, ceea ce, bineînțeles, nu vă pot face astăzi, pentru că nu pot uh, anticipa care va fi abordarea politică a noii comisii. Însă Credem că este destul de clar în orientările politice care este uh, drumul pe care îl vom avea, dar până când noua comisie nu va începe, nu putem fi foarte siguri, de aceea și funcționarii sunt limitați în uh, exprimarea anumitor puncte de vedere. Pe de altă parte, ultima oară când am venit aici și am vorbit despre anumite chestiuni, v-am promis domnule președinte, că vă voi menține informați în legătură cu ce se întâmplă la nivelul adunării generale a ICAO, lucru pe care încerc să îl fac. Și pentru că vreau să-mi țin promisiunea, vreau să mă asigur că domnul președinte este întotdeauna bine informat în legătură cu discuțiile pe care le avem. Este important să o facem și ne mintim că ultima oară când ne-am întâlnit v-am spus și care era poziția oficială a Comisiei, care a fost discutată ulterior la Consiliu și modificată și până la urmă s-a ajuns la un acord uh, împreună cu Parlamentul European. Știm foarte bine că e nevoie de o uh, decarbonizare a sectorului și o reducere a amprentei de carbon o prioritate care este importantă și pe agenda noastră și președintele ales a spus că aceasta va fi o prioritate importantă pentru noua comisie. Pentru adunarea generală a ICAO trebuie să ne reamintim că avem două priorități. În primul rând să asigurăm un acord global în ceea ce privește Corsia și să evităm o fragmentare a dezbaterii pe diverse elemente. Deci pentru a avea o dezbatere pe conținut și, în al doilea rând, să menținem spațiul politic pentru un proces de luare de decizii independent. Pot să vă spun că noi considerăm că am reușit să atingem cele două obiective. La primul Obiectiv era important ca acordul istoric din 2016 pentru a avea o primă uh, schemă globală de reducere a emisiilor în aviația civilă a fost menținut. Europa a trebuit să lupte pentru o schemă ambițioasă față de cei care doreau să aibă o schemă de tip Corsia mult mai slabă sau care ar fi putut dăuna integrității de mediu. Europa totuși a menținut o poziție puternică, unită și acest lucru a fost esențial pentru a adopta o schemă Corsia mai ambițioasă. E clar că nu ne-am fi aflat astăzi aici dacă dumneavoastră nu ați fi făcut eforturi deosebite. Știm, pe de altă parte, că Corsia nu este perfectă, așa cum am spus-o și ultima oară, însă este instrumentul cel mai bun pe care îl avem la dispoziție pentru a asigura un acord global și o acțiune în domeniul aviației civile, pentru că acordul de la Paris nu include acest punct și, de asemenea, ne poate ajuta să atingem obiectivele acordului de la Paris. O provocare globală pentru care e nevoie, în mod clar, de un angajament global. Iată de ce era absolut esențial ca adunarea generală să adopte cu o majoritate de țări rezoluția privind Corsia și o aviație durabilă lucru care s-a făcut după ce China, Rusia și alte state au prezentat obiecții față de Corsia în forma sa actuală și în legătură cu obiectivul pe termen lung, în legătură cu emisiile de dioxid de carbon în domeniul aviației. Votul a fost până la urmă uh, cu un vot covârșitor de susținere pentru Corsia, însă în mod clar fără unanimitate. Dacă ținem cont de faptul că principalul obiectiv al Europei este o implementare de succes a Corsia și o susținere de o majoritate de țări, printre care cele importante, Statele Unite, Canada, uh, țările din Africa sau din uh, Golf, uh, e important să menționăm că rezultatul din perspectiva europeană a fost unul pozitiv. Însă, adunarea generală a arătat că um, deocamdată situația este destul de fragilă la nivel uh, global. S-a confirmat cât de greu este să se facă ca principalii emițători, China, Rusia, în special China, să uh, ajungă la un acord. Mai ales uh, pentru China a fost important pentru că era nevoie de o decizie uh, un, unanimă pentru a merge mai departe pe acest drum și de o asumare a responsabilităților la nivel național. Este un concept care este incompatibil cu aplicarea în mod egal a Corsia pentru toate liniile aeriene la nivel global. Al doilea obiectiv, cum spuneam mai devreme, era să asigurăm spațiul politic al Uniunii Europene și procesul de decizii independent. Deci, o chestiune importantă, aceea binecunoscută a exclusivității. Atât dezbaterea inițială cât și cea finală în legătură cu rezoluția pe Corsia și toate procedurile nu au menționat această problemă a exclusivității. Deci, uh, în cadrul adunării generală, exclusivitatea pentru Corsia nu a fost dezbătută. În conformitate cu poziția generală adoptată de Consiliu, nu era nevoie ca uh, statele membre să voteze sau să aibă rezerve față de rezoluție, pentru că astfel de rezerve ar fi putut ridica semne de întrebare din partea altor state față de angajamentul clar al UE. Președinția finlandeză, actuala președinție a Uniunii Europene, a arătat că această rezoluție a Corsia trebuie interpretată în lumina Convenției de la Chicago și respectând suveranitatea statală, așa cum uh, se arată în obligațiile părților de a respecta acordul de la Paris și de limitarea creșterii a temperaturii. Făcând aceasta, am arătat care este poziția noastră și afirmam că rezoluția neobligatorie a ICAO menține Uh, posibilitatea ca Uniunea Europeană să meargă și să depășească obiectivele din Corsia dacă statele membre doresc să o facă. Toate aceste lucruri sunt înregistrate în procesul verbal al adunării. Convenția de la Chicago recunoaște dreptul fiecarei părți de a aplica propriile regulamente și legislații în domeniul aviației, fără niciun fel de discriminare față de altele. Aceasta se aplică și pentru măsurile de mediu, așa cum sunt cele uh, implementate la momentul acesta la nivelul UE. Poziția noastră a fost întotdeauna aceea de ne menține prerogativele pentru a ajunge la o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește standardele de mediu global. Rezultatul uh, nu a pus în pericol această poziție a UE, de aceea doar Uniunea Europeană poate hotărâ ce fel de măsuri și dacă mai ambițioase pot fi aplicate la nivelul nostru. În următoarele luni ne vom centra pe uh, finalizarea acestui proces pentru depășirea eventualelor obstacole și pentru asigurarea implementării stricte a criteriilor de emisii uh, care au fost adoptate și aceasta și referitor la contabilitatea dublă. Toate acestea, bineînțeles, în paralel cu negocierile pentru acordul de la Paris. Sperăm să răspundem la toate aceste întrebări în domeniul aviației atunci când vom lămuri și toate problemele legate de articolul 6 din acordul de la Paris. În Europa, Comisia a început să facă un studiu aprofundat al schemei Corsia, care atunci când va fi finalizat, va fi prezentat uh, printr-un raport de evaluare alături de evaluarea directivei ETS. În acest context trebuie să vă spun că sistemul ETS, chiar dacă are ambiții mari, nu poate face față tuturor problemelor legate de emisiile în domeniul aviației, pentru că uh, e clar că e nevoie de măsuri mult mai extinse, pentru că aviația este probabil pe o tendință ascendentă, la un nivel destul de ridicat în Europa, e clar că partea europeană va scădea de-a lungul timpului, deci e nevoie de o acțiune globală pentru a avea un impact global. După adoptarea raportului Comisiei, Parlamentul, alături de Consiliu, va hotărâ cum să implementeze Corsia la nivelul UE în contextul actualei directive ETS. Dincolo de Corsia, care este un obiectiv important pentru Europa, la adunarea generală ICAO s-au făcut progrese și în vederea implementării unui obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la nivel global pentru aviație. Și pot să vă spun cu bucurie că am avut succes și aceasta în bună parte grație rezoluției adaptate de UE pentru a acorda prioritatea acestui obiectiv și pentru a propune opțiuni care să fie analizate la următoarea adunare peste trei ani. Împreună vom putea arăta cum să atingem acest obiectiv și aceasta va fi în mod clar o prioritate pentru următoarea comisie pentru care vom lupta. Asta nu înseamnă în mod explicit că vom avea uh, un astfel de obiectiv clar la următoarea adunare generală a ICAO, dar vom încerca să permitem o astfel de dezbatere și între timp uh, diplomația internațională trebuie să ne ajute pentru a stabili obiective pe termen lung. Domnule președinte, dacă mai acordați câteva momente în plus, mulțumesc. În ceea ce privește combustibilul durabil pentru aviație, Europa a dorit o abordare mai ambițioasă, dar din păcate textul nu a putut fi modificat ca atare. Totuși, în rezoluție se arată că e nevoie de un combustibil pentru aviație mai durabil. Vom continua eforturile pentru a susține uh, acest obiectiv la nivel global și vom veni cu propuneri concrete ca parte a ambițiilor UE de a reduce amprenta ecologică a activităților în domeniul aviației. La momentul acesta, partea noastră este sub 0,05%. E clar că uh, sunt probleme aici cu infrastructura care trebuie modificată. Însă aceasta are un potențial foarte mare pentru decarbonizarea sectorului aviației. Uh, E nevoie însă de un cadru legal care să stimuleze inovarea și schimbările și cred că putem accelera procedurile și reducerea emisiilor prin înlocuirea treptată a cherosenului. În această perioadă de tranziție între cele două comisii nu pot să fac prea multe promisiuni în ceea ce privește viitoarea noastră agendă. Cred totuși că uh, combustibilii uh, durabili pentru aviație sunt o parte integrantă a viitorului și o parte a soluției. Comisia și-a luat un angajament uh, clar de decarbonizare a aviației și de a-și reduce partea de 2% din emisii de dioxid de carbon la nivel global. După cum știți, însă nu este nu există o soluție miraculoasă și avem nevoie de toate acțiunile posibile, de răspunsuri globale. Ști, știm că Corsia este o parte importantă, așa cum uh, o reprezintă și acel combustibil durabil despre care tocmai am vorbit. Mai există însă și alte posibilități, cum ar fi uh, întărirea sistemului ETS și alianțele uh, libere între companiile aeriene. Noi încercăm să optimizăm sistemul existent prin programul Cezar. Aceasta ne-a ajutat să salvăm, să economisim deja 2,6 milioane de tone de dioxid de carbon pentru anul 2018 și uh, știm că cerul unic european a fost blocat la nivel uh, european de către Consiliu. Dacă acesta va deveni o realitate, putem face și mai multe progrese. Domnule președinte, mai avem multe de făcut, însă pot să vă asigur că Comisia și-a luat un angajament clar pentru a atinge acest obiectiv, uh, aviația să fie una mai ecologică și aceasta la nivel internațional pentru a decarboniza sistemul de transporturi. Bineînțeles, contăm pe susținerea Parlamentului pentru a ne ajuta pe viitor și aștept uh, să aud întrebările și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru timpul suplimentar pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc foarte mult. Începem cu întrebările din sală. Domnul Peter Lize, PPE. Um, I would like to start with... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule director general. O să încep cu câteva aspecte cu care sunt de acord. Cu dumneavoastră, în primul rând, cerul unic european, într-adevăr, e o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Și apoi carburanți neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon și noile tehnologii, orice soluție bazată pe piață uh, poate să facă parte din acel mix uh, al politicilor, așa cum ne-a spus uh, vicepreședintele Timmermans. Însă, la capitolul carburanții neutri, eu cred că se poate face mai mult de către Comisie în directiva privind regenerabilele, uh, în privința aviației. Nu cred că formulările de acolo sunt suficient de ambițioase. Cât privește Corsia, ca să fiu sincer, nu prea e de motiv de laudă nu e poziția, deci e o poziție a comisiei noastre și o poziție a Parlamentului în general. Nu mi se pare că a existat o deschidere de drumuri cu această, aceste măsuri. Are multe lacune acest sistem, nu se potrivește cu acordul la Paris, nu se potrivește cu ce preconizează oamenii de știință. Din potrivă, suntem destul de mânioși pentru că DGMU și miniștrii de resort din statele noastre membre chiar nu își dau seama că uh, sunt miniștri ai transporturilor și nu ai aviației, pur și simplu. Se acordă un tratament, tratament preferențial în multe state membre, mai puțină fiscalitate sectorului aviației. Multe uh, dări către stat uh, sunt mult mai scăzute din acest sector. Uh, deci este un, un sistem preferențial uh, și votanții noștri ne indică faptul că situația trebuie să se schimbe. Iar Corsia nu este un sistem suficient de bun care să îndeplinească ceea ce ne solicită cetățenii. Apoi când vine vorba de chestiunea codeciziei, de ordin politic așadar, vreau să-mi confirmați cum că toate opțiunile sunt, un, sunt în discuție și iar Parlamentul și Consiliul împreună vor hotărâ ce se va întâmpla cu ETS-ul. Bineînțeles că ne putem spori uh, ambițiile și putem să mergem pe un de, sistem de licitație completă prin orientările date, bineînțeles nu direct, ci pas cu pas, asta ar fi full auctioning, deci licitarea uh, totală sau putem să uh, ne gândim numai la licitarea zborurilor intercontinentale, adică a emisiilor din aceste zboruri. Vreau să vă întreb dumneavoastră cum interpretați uh, situația și cum vedeți acest joc al prerogativelor între Parlament și Consiliu. Mulțumesc, domnul președinte. Sugerez ca să avem întâi întrebări de la coordonator și apoi de la ceilalți colegi. Deci Peter a pus două întrebări uh, concrete. Acum, Iuta. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc uh, directorul general Hololei pentru prezența lui aici. L-am mai întâlnit și e foarte bine că ne vedem. Pentru grupul socialist este foarte clar că, clar că uh, lupta pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru uh, scăderea emisiilor, este deosebit de importantă. Deci aici vorbim și despre sectorul aviației și emisiile sale. Corsia este logic, e important și firesc să avem un uh, sistem global pentru o problemă globală. Dar știți bine că comisia noastră a emis multe puncte de întrebare în legătură cu uh, sistemul acesta propus și vreau să spun că în urma ultimelor uh, evoluții și a ultimei adunări generale, aceste semne de întrebare nu au dispărut. Ce înseamnă acea exclusivitate, articolul 18 din rezoluție? Acolo se spune foarte clar că sistemul Corsia este singura măsură globală de piață care se aplică uh, Uh, în sistemul aviației pentru a uh, contracara emisiile de dioxid de carbon. Uh, asta este situația. Ne spuneți că UE n-are de ce să obiecteze. Mă întreb de ce. Eu nu prea sunt convinsă. De unde ați ajuns la această concluzie din punct de vedere juridic? Și cum discutăm lucruri legate de sistemul de schimb de cote de emisii ETS, să mai spun ceva. Articolul 30 din directiva omonimă obligă Comisia să raporteze modul în care se va ocupa de uh, impactul emisiilor din aviație uh, până în 2030. Mă întreb dacă Comisia chiar își va îndeplini aceste obiective și apoi ce se întâmplă cu studiul de impact de la Comisie de profil și să se asigure Comisia că toate uh, avizele științifice chiar sunt luate în considerare în acest proces. Mulțumesc. Din partea Renew, vreau să vă spun că și eu sunt de aceeași părere și aș aduce și contribuția Estoniei. Așa, am vorbit uh, în septembrie uh, în această dezbatere și am folosit sintagma în engleză silver bullet, adică soluție miracol. Și în acest context ne punem întrebarea cum funcționează comisia uh, executivă funcționează. Pentru că nu e nevoie de soluții miracol aici, ci de pași concreți înainte. Modul în care dumneavoastră descrieți situația, sau ați descris-o în septembrie și acum ce ne spuneți astăzi, înseamnă că nici nu mai intrăm într-o dezbatere. Ori este o fel de lene intelectuală, nu știu, sau o capacitate, incapacitate politică noi ar trebui să putem să deschidem dezbaterea, să vedem care este toată amploarea problematicii acesteia și nu doar să uh, avem așa o discuție de fațadă, superficială și frumoasă, pentru că știm că este o mare problemă și dacă nu o tratăm ca atare, să știți că aici, în comisia noastră, nu o să vă faceți prea mulți prieteni. Mulțumesc! Bas Alcaut de la Verzi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Hololei. Mi se pare că ne tot uh, repetăm și e un pic trist, trist nu-i așa? Pentru că criticile nu au dispărut. Și dumneavoastră păreți în continuare să spuneți că ce se întâmplă pe plan internațional este bine și frumos. Nu cred că este adevărat. Ar trebui să fim și suntem mult mai critici, având în vedere urgența nevoii de a limita emisiile noastre, mai ales în sectorul aviației. Mi se pare că această urgență trebuie să fie înțeleasă, exprimată și nu prea o vedem în discursul dumneavoastră. Păreți că sunteți purtătorul de cuvânt de la ICAO și să știți că nu vă fac un compliment. Nu vreau să mă opresc în, în trecut, dar în septembrie chiar am spus și am discutat dacă vom depune o rezervă sau nu. Ați discutat despre asta și cu Consiliul. Inițial Comisia chiar a mers pe această soluție, după care Consiliul a venit și a spus nu, o să vedem și o să hotărâm la Montreal. Și acum vine și, veniți și ne spuneți că de fapt nici, nici nu mai avea rost o astfel de discuție, că totul este roz. Ce s-a întâmplat cu um, poziția comisiei? Dumneavoastră doreați să mergeți pe o rezervă, să o depuneți și acum nu. Ce s-a schimbat? Și ne spuneți că nici dezbaterea nu mai e de actualitate. Mi se pare că iarăși uh, sunteți uh, servili în fața ICAO și am avut impresia la un moment dat că chiar vă doreați o rezervă și acum nu. Nu prea înțeleg. Da, spuneți că nu puteți să spuneți absolut totul pentru că încă nu avem noua comisie instituită, însă uh, uh, companie, compania American Airlines va trimis o scrisoare legată de niște inițiative din uh, Germania și se invocă Corsia, cum că ar fi uh, un sistem periculos uh, Vedeți cum uh, industria aviației manipulează aceste con- uh, concepte. Uh, ar trebui să spuneți stop unor astfel de tendințe. Spuneți că nu există o problemă juridică, dar vedeți că politic vorbind, Corsia începe deja să fie deturnat, manipulat din punct de vedere politic. Și încă ceva. În ianuarie 2020, Comisia va trebui să ne facă un raport în legătură cu uh, emisiile altele decât de uh, CO2 uh, din aviație. Ce se va întâmpla? Chiar veți veni cu acest raport pentru că noi Parlamentul îl așteptăm. Mulțumesc! Nu cred că I și D are un vorbitor ca și coordonator și dau cuvântul uh, ECR-ului? Nu. GUE? Da, domnul Wallace. Mulțumesc foarte mult! A spus că cel mai bun instrument este Corsia. Cel mai bun instrument la dispoziție. Și de ce? De ce stau lucrurile așa? Uh, nu avem altul? Este o schemă sau un sistem foarte prost. El trebuie să fie eliminat, pentru că e foarte clar că sistemul acesta nu merge. Bineînțeles că e mai bine să atenuezi efectele dioxidului de, de carbon, carbon decât să nu faci nimic. Bineînțeles că acest sistem uh, este unul care nu uh, funcționează. Din potrivă, uh, totalul emisiilor globale se estimează că va crește. 70% uh, va fi creșterea emisiilor anul viitor față de uh, acum 10 uh, ani. Și mult mai mult până în 2050 se pare că această creștere nu îngrojerează deloc ICAO. Se vorbește despre folosirea carburanților alternativi. Este o nebunie. Acești carburanți alternativi înseamnă și biocarburanți. Și cei mai ieftini sunt uh, cei din uh, soia și din palmier, ulei de palmier. Dar știm foarte bine că asta înseamnă practic o defrișare masivă. Nu există, bineînțeles, soluții tehnologice în miracol pentru, solu- pentru industria aviației. Ea nu poate să evite uh, emisiile nu ar trebui oare să terminăm cu acele, uh, acel statut de frequent flyer și să facem ceva și la nivelul uh, construcțiilor de aeroporturi pentru ca să avem în sfârșit o planetă durabilă, sustenabilă. Și e clar că uh, ideologia liberală este una sortită eșecului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că după acest uh, primă rundă de întrebări concrete ne așteptăm și la răspunsuri concrete. Vă rog, uh, Fiți concret, dar răspundeți-ne. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am primit întrebări, comentarii. Și s-au auzit și critici. E foarte bine. Asta înseamnă că chiar avem o dezbatere aici. Înțeleg foarte bine și urgența momentului și înțeleg de asemenea că acest sistem Corsia nu este unul uh, ideal ca și soluție, însă este singura soluție globală, mondială, pe care o, dori, pe care o avem și ne dorim ca pe plan multilateral să discutăm cu partenerii noștri într-un context multilateral, iar asta înseamnă uneori compromisuri. Tot mai multă lume trebuie să participe la aceste eforturi și asta e important. Bineînțeles, nu este singura soluție pentru aviație. Pe plan internațional ne dorim ca și alte regiuni uh, să vină să o facă. E o, e o problemă mm, internațională. Aș răspunde unei serii de observații făcute. Aș lua-o poate de la început cu ce a spus domnul Peter Lize, carburanții neutri din punct de vedere al emisiilor. Sunt încă multe de făcut, e adevărat, și pot să vă spun și să vă garantez că noi analizăm foarte cu atenție situația, încercând să găsim soluții. Am auzit de asemenea și observațiile legate de carburanții durabili din aviație care ar putea să fie proști pentru mediu. Trebuie verificată situația. Nu uităm acest aspect, iar ceea ce am făcut până acum ne ajută să și continuăm pe viitor. Am luat notă de criticile pe care le aduceți sistemului Corsia. Nu mă surprinde. Dumneavoastră întotdeauna ați dorit mult mai mult decât ceea ce se poate face efectiv în realitate, dar vreau să vă spun că ce este important este ca să nu părăsim acest proces internațional, să participăm la el fără Comisia Europeană, față Uniunea Europeană, acest proces nici nu s-ar mai petrece. Și acum uitați-vă, 81 de state membre discută deja în această fază voluntară, participă și asta acoperă cam 76% din aviația internațională și peste 90% din 90 de state votează la ICAO. Este clar că fără Uniunea Europeană acest proces n-ar fi putut să fie așa de dinamic. Bineînțeles că suntem și în discuții tehnice pentru a spori uh, fiabilitatea sistemului Corsia. Suntem în fruntea acestui uh, efort, acestei discuții și o vom face și în continuare și cu siguranță rezultatele concrete nu vor întârzia să apară. În ceea ce privește fiscalitatea, este foarte clar că acest subiect nu poate fi eludat. El este în discuție. Ne-am dorit bineînțeles, există alternative durabile și din partea altor moduri de transport. Nu, să nu credeți că spun asta în van. Avem Connecting Europe Facility pentru transportul durabil în Europa. S-au pus uh, niște bani acolo pentru a dezvolta sistemul durabil feroviar, tot așa pe căile navigabile interioare, um, unde avem procentajul de 70-80% de finanțări care au mers exact pe aceste eforturi, deci pe alte moduri de transport mai durabile. Cât privește fiscalitatea, este discuție la comisie și aici intervine și directiva privind uh, energia. În acest context, discuțiile care au început deja inclusiv la Consiliu, dar și la uh, ECOFIN, propriu-zis, înseamnă că uh, la un moment dat vor apărea și decizii. Deci, lucrurile se mișcă. Cât privește opțiunile, da. Opțiunile UE față de sistemul ETS. Ele uh, sunt cu toatele în discuție, niciuna nu a fost eliminate, eliminată. Dar nu pot să mă antepronunț uh, legătură cu ce va spune următoarea comisie în raportul său. Iar uh, sarcina noastră este să combinăm angajamentul față de Corsia cu ideea de a merge mai departe decât uh, Corsia și de a fi și mai ambițioși în reducerea emisiilor. Cam așa arată discuția mai amplă cum să facem mai mult și cu mai multe instrumente politice. Am uh, spus asta deja și eu repet, uh, trebuie să ne păstrăm domeniul de competențe în ce privește felul în care dorim ca această inițiativă să fie pusă în aplicare în Europa, în această regiune, lucru care se aliniază pe deplin la Convenția de la Chicago. În continuare, întrebarea, da, mai era un punct referitor la coerența între Corsia și acordul de la Paris. Obiectivul privind emisiile de dioxid de carbon pentru 2020 a fost deja stabilit de adunarea ICAO, este primul pas în limitarea emisiilor, însă ideea este să îmbunătățim tehnologia din aeronave, să avem tehnologii de consum durabile, ca să nu mai vorbim de uh, mecanismele de piață ETS și Corsia. Cred că acestea sunt uh, cele patru coloane pe care trebuie să ne bazăm. Trebuie să continuăm să valorificăm rezultatele înregistrate la aceste patru capitole pentru a limita impactul ecologic al aviației. Intră foarte multe țări în Corsia, după cum spuneam, inclusiv țări dezvoltate, în curs de dezvoltare și, firește, uh, rutele pe care le acoperă liniile aeriene între aceste state. În ceea ce privește exclusivitatea, Mai mulți coordonatori au adus în discuție acest punct. Și da, am discutat deja despre acest punct și ați fost deja informați privind poziția Comisiei înainte de a ne deplasa la adunarea ICAO. Bineînțeles, Poziția Uniunii a fost adoptată de Consiliu, care a modificat poziția Comisiei în conformitate cu tratatul, o prerogativă a Consiliului, de altfel de a stabili poziția Uniunii Europene pe baza unei propuneri din partea Comisiei. Iată, în acest fel ne permitem uh, asigurarea autonomiei Uniunii Europene în procesul de luare a deciziei. Uniunea Europeană este un actor în cadrul negocierilor internaționale și trebuie să se încadreze în uh, cadrul uh, care i-a fost conferit în cazul de față de tratate. În conformitate cu poziția Uniunii, șefii de delegație ai Uniunii de la, prezenți la adunare GAO au evaluat situația la fața locului cu um, obiectivul de a apăra spațiul de politică al Uniunii și au ajuns la concluzia că nu s-a depășit niciunul din um, Uh, niciuna din liniile roșii stabilite în prealabil. Uniunea Europeană și statele membre ICAO au intervenit, dând dovadă de atitudine proactivă, solicitând eforturi constante în ce privește Corsia și vor continua pe această cale. După cum îmi spuneam, rezoluția ICAO nu are un caracter juridic obligatoriu, prin urmare nu presupune adaptarea în legislației statelor membre. E vorba despre un pas înspre un sistem global. Sistemul uh, Uniunii Europene e unul regional. În plus, unul din principiile, un alt principiu al Convenției de la Chicago este că fiecare stat contractant poate aplica pe bază nediscriminatorie legislația sa tuturor uh, aeronavelor care operează în jurisdicția sa. Iar acest lucru se aplică Uniunii Europene și statelor sale membre. Încă o dată doresc să scot în evidență că spațiul nostru de politică a fost uh, conservat în acest context. Într-adevăr, am mai primit o întrebare referitoare la care sunt efectele aviației uh, altele decât uh, emisiile de dioxid de carbon, pentru că aeronavele mici și noxe, sulfați, alte particule și vapori care au uh, consecințe complexe asupra mediului înconjurător. La ora actuală, la nivel științific, nu se înțelege nu se înțeleg pe deplin consecințele acestor particule și substanțe. Iată de ce s-a lansat un studiu pentru a încerca să se evalueze impactul pe care l-au aceste emisii, altele decât cele de dioxid de carbon. Rezultatul este așteptat pentru anul viitor. Nu cred că va fi finalizat până la finele lunii ianuarie, este însă un studiu în curs și sper să se poată finaliza cât de curând. Știu că nu e un calendar uh, ideal, întârzierile nu sunt uh, pe placul nimănui, dar acestea se produc totuși uh, și vom încerca să le reducem la minim. Am mai primit o întrebare din partea domnului Torvalds. Da, și vă mulțumesc de altfel pentru uh, cele câteva uh, cuvinte în uh, estonă, da, eu poate aș putea răspunde în finlandeză, dar poate nu acum, uh, după aceea pe coridor. Bineînțeles, trebuie să discutăm de ICAO. E un subiect pe care îl aducem în discuție în permanență cu partenerii noștri din statele terțe, în discuțiile noastre în bilateral și, bineînțeles, e nevoie de mai mult, trebuie să facem mai multe. Dar vreau să scot în evidență că e un forum multilateral care reunește 193 de țări care au în spate fiecare un context diferit. Noi trebuie să facem eforturi pentru a strânge o majoritate cât mai amplă. Negocierile nu au fost deloc ușoare și pot să vă asigur că mai ales atunci când delegația chineză a luat cuvântul, au fost de altfel momente destul de critice. Adesea uh, aveam impresia că um, asistam la un regres în timp, pentru că toate aceste discuții deja fusese răpurtate, dar din nefericire am revenit uh, de unde am plecat. Nu există un consens internațional. Misiunea noastră este să ne asigurăm că um, avem alături de noi cât mai mulți parteneri. Da, poate în urmă cu cinci ani oamenii spuneau Corsia va fi o inițiativă minunată și odată ce um, va fi pusă pe picioare și va fi articulată la nivel ecologic suficient, va reuși să atingă obiective importante. Însă lucrurile s-au schimbat între timp, ambițiile sunt mult mai mari, se așteaptă din partea sectorului să facă mult mai mult decât um, creșterea neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon pentru 2020 și e clar că nu ne putem limita doar la emisii. Există și alte capitole unde sectorul poate face îmbunătățiri pentru a-și reduce amprenta, de, amprenta ecologică, de pildă să renunțe la materialele plastice, dar nu numai. Și cred că trebuie să insistăm în această privință. Doream, de asemenea, să uh, lăsăm deoparte discuțiile Corsia și să ne concentrăm asupra obiectivelor pe termen lung, dând dovadă de mai multă ambiție în ceea ce privește combustibilii durabili pentru sectorul aviației. Și da, există țări care ne împărtășesc viziunea și există altele care sunt mai reținute. Important este că aceste procese la nivel internațional să continue și noi să dăm dovadă de și mai multă ambiție și vom face acest lucru, nu există nicio îndoială. A, da. Mai era o întrebare din partea domnului vicepreședinte privind scrisoarea din partea liniilor aeriene americane. Da, bineînțeles, vorbim de industrie, vom primi aceste scrisori și vor prezenta viziunea lor, dar nu este felul în care interpretăm noi situația și vom scoate în evidență clar că noi nu înțelegem lucrurile în acel fel și, după cum spuneam mai devreme, referitor la Convenția de la Chicago și despre faptul că ne revine autonomia în ceea ce privește procesul decizional, că vom continua să fim parteneri fiabili la nivel internațional, dar e clar că industria va găsi întotdeauna o cale de a-și promova ambițiile și cred că nu ne revine sarcina de a le explica ce se poate face și ce nu. Nu pot decât să repet, după cum spunea și dumneavoastră, vom uh, răspunde la această misivă cât se poate de clar. Nu cred că s-a produs o încălcare a acordului de transport UE-Statele Unite. Să arunc o privire. Da. Cred că a mai existat o observație în ceea ce privește compensarea emisiilor, cât și combustibilii alternativi. Cred că deja în parte am răspuns. Era o întrebare din partea domnului Wallace. O schemă de compensare a emisiilor poate fi judicioasă din punct de vedere economic, uh, în, pentru că în acest sector se pot face, uh, se pot uh, conferi scutiri fiscale și reduceri um, mult mai simplu, însă calitatea acestor scheme de compensare depinde de felul în care ele sunt structurate. E clar, la ICAO avem uh, comisia de consilieri la nivel tehnic, alcătuită din experți la nivel înalt, care valează la ora actuală calitatea planurilor de compensare a emisiilor prezentate în luna iulie. Toate aceste programe trebuie să fi fost deja în prealabil recunoscute în cadrul Corsia. Noi vom uh, realiza de asemenea evaluări constante pentru a ne asigura că se menține calitatea inițiativelor de compensare a emisiilor. Consiliul ICAO va decide lista emisiilor eligibilă în baza unor criterii de eligibilitate elaborate de experți. Aceste criterii uh, sunt fundamentale pentru a ne asigura că liniile aeriene să primească, să beneficieze, să beneficieze de compensări și deduceri pentru emisiile Ah, care sunt calculate doar o dată când vine vorba de schemele menite să contribuie la reducerea emisiilor. Noi vom continua să facem eforturi pentru a ne asigura că se menține un nivel înalt ah, de calitate al acestor programe. În ceea ce privește criteriile de durabilitate pentru combustibili, ah, S-au aprobat trei criterii până acum care asigură o economisire de minim 10% a combustibilului față de combustibilii tradiționali și că uh, originea, nu, uh, originea combustibilor nu vine din um, terenuri cu un conținut uh, sporit de carbon. S-au adoptat deja 10 criterii de sustenabilitate pe care Uniunea Europeană le sprijină și care vor fi discutate în lunile următoare dar deja e un pas important pentru a ne asigura că aceste criterii de sustenabilitate să nu aibă un impact negativ asupra sectorului aviației. Mulțumesc! Mulțumesc pentru cea de-a doua rundă. Avem doar câteva minute și două întrebări. O întrebare din partea doamnei Deli și o altă întrebare din partea domnului Martin Oșec. Domnule Deli, mulțumesc foarte mult, domnule director general. Tocmai spuneați mai devreme că vom face mai mult, um, vom încerca să mergem mai departe, e bine, avem nevoie de acest gen de ambiție, însă frustrarea noastră vine din um, percepția noastră că există un clivaj enorm între ce se face, inițiativele și ce ar fi necesar. Avem impresia că în sectorul aviației se preferă să se continue ca până acum. Din câte am văzut eu, ICAO nu a luat uh, nicio măsură importantă pentru a controla emisiile acestui sector. M-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai sectorului care adesea se consideră ca fiind victimă pe nedrept. Eu nu cred acest lucru, cred că toate sectoarele trebuie să își aducă contribuția, mai ales dacă Uniunea Europeană dorește realmente să ajungă la emisii zero până în 2050 faptul că ICAO a încercat să blocheze acele state și regiuni care doresc să ia mai multe inițiative și măsuri pentru a combate emisiile, mi se pare deosebit de îngrijorător. Eu vreau să văd o Uniune Europeană mult mai decisă, mult mai incisivă, care trebuie, după părerea mea, să uh, conteste în scris aceste proceduri, nu doar să prezinte obiecții verbale, pentru că uh, doar așa putem confirma dreptul Uniunii de a reglementa emisiile în Uniunea Europeană prin uh, sistemul ETS. Vorbeați uh, de sectoare care continuă să emită, de pildă sectorul aviației care și-a dublat emisiile în ultimii 20 de ani, și după cum vă puteți închipui, acest lucru nu este în ajutorul nostru pentru a ne atinge obiectivul de emisii zero până în 2050. Trebuie să ne gândim, să înțelegem că schemele de compensare a emisiilor nu vor fi suficiente dacă vrem să atingem o reală reducere a emisiilor. Mulțumesc, Martin! Mulțumesc foarte mult, domnule director general! cred că mm, e ca și cum aș asculta un discurs care vine dintr-o realitate paralelă. Nu vorbim doar de emisii zero până în 2050 sau nu ar trebui să vorbim doar de asta. Ar trebui să ne gândim de pildă și la o reducere de minim 55% a gazelor cu efect de seră până în 2030. Ori emisiile în Europa continuă să crească. Este strigător la cer. Vorbim de angajamentul uh, la corsie, dorința de a dovadă de mai multă ambiție. Eu cred că lucrurile trebuie să fie exact invers. Trebuie să ne luăm un angajament de a da dovadă de mai multă ambiție și să ne dorim ca corsia să ne ajute să atingem acest obiectiv. Uh, pe o planetă um, uh, deteriorată, nu va mai fi loc nici măcar pentru liniile aeriene. Și sper că Comisia să țină cont de acest lucru. Având în vedere că ICAO începe să discute despre obiective concrete de uh, reducere a emisiilor, ei bine, ar fi cazul să înțelegem că nu mai suntem în, nu mai trăim în 1999, ci în 2019. Cum Credeți că am putea introduce obiective concrete și în sistemul um, de comercializare a certificatelor de emisie, ETS? Dacă ETS în Europa pentru sectorul aviației ar trebui să nu mai ofere credit gratis pentru liniile aeriene, când vom obliga industria aviației să joace pe picior de egalitate cu celelalte industrii? Mulțumesc pentru verzi. doamna Paulus, eh, care spune că poate economisi timp pentru că deja intervenția dumneai, întrebarea dumneai a fost adresată. Da, mai aveți două-trei minute. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebări, pentru comentarii și pentru încurajarea de a da dovadă de și mai multă ambiție. În ceea ce privește observațiile și comentariile doamnei Dali. Da, suntem cu toții de acord că nu putem continua ca până acum. Cred că e un lucru clar ca lumina zilei în ce privește toate industriile, inclusiv industria aviației. După părerea mea, industria aviației a avut nevoie de destul de multă vreme pentru a-și da seama că nu poate continua ca până acum dar pot constata din eforturile făcute că industria începe să conștientizeze uh, cum stau lucrurile. ICAO e un organism ONU, e o structură complicată, 193 de state și nu înaintează în salturi, ci mai degrabă făcând pași mici și e important pentru noi să se facă totuși pași înainte. Am încercat să încurajăm ICAO să acorde un caracter prioritar sustenabilității industriei aviației ci președintele au și-a asumat acest obiectiv și grație efortului dumnealui am reușit să ajungem la această înțelegere globală în urmă cu trei ani și să facem acum progrese. Bineînțeles, în ceea ce privește schemele de compensare, da, nu sunt suficiente pentru a atinge neutralitatea emisiilor, da, avem nevoie de reduceri concrete a emisiilor în sector. Sunt absolut de acord. Și încercăm să găsim uh, soluții posibile care pot fi introduse în noul uh, pact verde. Am vorbit deja de promovarea unor combustibili sustenabili în sectorul aviației. Cred că ar putea să joace un rol cheie dacă vrem realmente să găsim o alternativă la kerosen pe termen mediu și lung. Acestea erau așadar observațiile pe care doream uh, să le fac la acest capitol. Acum, în ce privește Corsia, mai am de spus un lucru, de altfel ultima observație. Conform calculelor efectuate, schema Corsia ar putea contribui la reducerea a 2,5 miliarde de tone de dioxid de carbon și să genereze o finanțare potențială de 40 de miliarde până în 2025. E un potențial enorm și vrem să ne asigurăm că acest potențial pe care îl prezintă Corsia se concretizează în practică și este folosit în serviciul mediului înconjurător. Mulțumesc! E clar că vom avea nenumărate ocazii de a reveni la acest subiect, începând cu comunicarea referitoare la uh, uh, inițiativa verde a Comisiei și, cu siguranță, sectorul aviației va beneficia de atenție considerabilă, fie că vorbim de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii sau alte inițiative de taxare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Este important să putem purta o discuție deschisă, francă cu DigiMove. Peste câteva zile, de altfel, vom organiza audierea unui nou comisar uh, pentru transporturi. Iată o nouă șansă pentru Parlament de a-și face glasul auzit în această privință. Mulțumesc! Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Vreau să le mulțumesc deputaților pentru întrebările lor uh, insistente și comentariile um, cât se poate de ferme. Eu uh, vă stau la dispoziție acum și pe viitor. Mulțumesc! Okay. Uh, we are going to move to the second part of this morning. Trecem, dragi colegi, la a doua parte a întâlnirii din această dimineață și aș vrea să spun bun venit uh, șefilor de agenții care uh, țin de competența noastră, AMV. Bun venit aici tuturor. Înaintea cocktailului lui vom avea și o sesiune de lucru. Și iată cum ne vom organiza. Vom începe în primul rând cu o prezentare generală din partea directorului general ECDC, domnul Andreas Ramon, după care vom avea o prezentare a agențiilor care au de-a face cu mediu, ECA, EFSA, EEA și uh, după aceea agenția care are legătură cu sănătatea. Bineînțeles, toate sunt interconectate între ele și veți avea posibilitatea să puneți întrebări începând cu uh, persoanele de contact uh, pe care le avem de la fiecare agenție. Începem deci cu o prezentare de 10 minute a sistemului global al agențiilor. Vă rog. Mulțumesc, bună dimineața tuturor și vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să vă prezentăm astăzi cele cinci uh, agenții. Este a doua oară când avem ocazia să o facem la începutul mandatului Comisiei ENVI pentru a ne prezenta în fața dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc președintelui și secretariatului pentru că ne-au uh, invitat. Eu sunt director pentru agenția ECDC, Centrul de Prevenire și Controlul Bolilor și am să vă vorbesc despre rețeaua pe care o avem, pentru că cele cinci agenții care sunt prezente aici sunt cele care țin de competența Comisiei Envi, însă în total suntem 47. Noi am înființat această rețea pentru a îndeplini sarcini specifice, științifice, tehnice pentru a susține politicile europene ale dumneavoastră și ale altor instituții europene. Aș vrea să încep cu o scurtă prezentare a sarcinilor pe care le facem noi pentru cetățeni și care sunt comune pentru cele cinci agenții, după care vom trece la prezentările mai specifice. Obiectivul este acela de a sublinia inputul științific și uh, tehnologic, de asemenea expertiza noastră pe care o avem în legătura permanentă cu instituțiile și cu Parlamentul European. Expertiza noastră poate ajuta pentru implementarea priorităților UE, cum ar fi, de exemplu, obiectivele de dezvoltare durabilă, Agenda 2030, poluare zero și pactul verde european. Doamna von der Leyen, în calitate de președinte aleasă, a arătat că Uniunea Europeană trebuie să meargă mai repede și cu o ambiție sporită în ceea ce privește obiectivele care țin de competența Comisiei Envi și suntem pregătiți să lucrăm alături de dumneavoastră în acest sens. Cele cinci agenții lucrează pe teme care afectează viața de zi cu zi a celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Noi protejăm uh, sănătatea și mediul și încercăm să facem ca Uniunea Europeană în general să fie mai sigură, mai sănătoasă și mai competitivă. Iată, pentru a ilustra cu o singură imagine cine suntem, ce reprezentăm și care sunt domeniile noastre de lucru, am prezentat acest cloud de cuvinte, acest norișor de cuvinte, cu cuvinte cheie, cum ar fi, de exemplu, știință, sănătate, siguranță, expertiză, UE, și cuvinte mai specifice care țin de agenții, cum ar fi, de exemplu, chimie, boli, mediu și așa mai departe. Agențiile au uh, cadre de operațiuni diferite, însă există și anumite numitoare comune între noi. Toate agențiile lucrează în mod independent și transparent și implică uh, alte părți, uh, societatea civilă, cum ar fi NGO-uri, uh, consumatori, uh, publicul larg, în munca noastră. Noi suntem aici pentru a oferi avize științifice pe baza dovezilor existente pentru a ajuta cetățenii să sporească încrederea în aceste practici. Lucrăm cu factorii de decizie, cu factorii politici pentru a ne asigura că cadrul de reglementare european funcționează bine și că are tot timpul necesar. Care este valoarea adăugată pe care o aducem um, partenerilor noștri? Știm că aveți uh, priorități politice diverse, printre care biodiversitatea, economia circulară, sănătatea publică, siguranța alimentară, calitatea aerului și a solului, utilizarea pesticidelor și așa mai departe. Noi adunăm la oaltă expertiză la nivel înalt și cei mai uh, buni oameni de știință din toate statele membre astfel încât avizele pe care le oferim noi să uh, plece într-adevăr de la cel mai bun input cu putință. Munca pe care o facem este pentru a vă ajuta să luați decizii și, uh, de asemenea, încercăm să vă oferim o nouă perspectivă deschisă. În ceea ce privește deciziile de politică, e nevoie și de o eficiență a timpului și a resurselor. Deci, dacă facem lucrul o singură dată la nivel european, e clar că se câștigă în eficiență la nivelul instituțiilor decât uh, să o faci repetitiv în 28 de state membre. Pentru majoritatea dintre noi, statele membre în general sunt reprezentate în consiliile de administrație, ca și dumneavoastră de altfel, prin membrii numiți de Parlamentul European Câțiva dintre ei sunt prezenți chiar astăzi aici. Scopul nostru este să facem viața cetățenilor mai ușoară, ca și al dumneavoastră, și uh, cetățenii se pot bucura în felul acesta de același nivel ridicat de protecție, pentru că noi asigurăm niște standarde comune. Toate agențiile care țin de competența ENVIM se află astăzi aici și lucrează pentru a vă ajuta și o facem în mai multe feluri. În primul rând, o partajare a cunoștințelor științifice și tehnice, de exemplu, în pregătirea legislației, Vă susținem cu datele pe care le colectăm. În cadrul procesului de implementare legislativă, de asemenea, jucăm un rol important pentru că susținem Comisia și statele membre în vederea implementării noii legislații în spiritul dorit de dumneavoastră, iar în perioada de evaluare a politicilor și programelor intervenim de asemenea oferind feedback pe baza unor exemple practice, concrete, prin datele pe care le deținem. Putem oferi, deci, input uh, și la nivelul întrebărilor parlamentare și pentru rezoluțiile dumneavoastră, la cerere, bineînțeles. Pe de altă parte, suntem responsabili în fața dumneavoastră printr-o procedură formală de descărcare de gestiune și, de asemenea, prin audierile anuale ale directorilor generali. Suntem, de asemenea, interesați de prioritățile dumneavoastră, cum puteți vedea aici, și colegii mei vor interveni cu chestiuni specifice ale anumitor agenții, dând exemple practice de cooperare între noi. Vă oferim și această informație uh, de background asupra agențiilor pe care bănuiesc că ați primit-o și care va fi disponibilă și pe site-ul Comisiei Envi. Am prezentat uh, aceste uh, fișe informative doar în format digital, deci fără a le tipări Iată și detaliile de contact care sunt disponibile pe site-ul dumneavoastră. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a coopera, să nu ezitați să o faceți și așteptăm de altfel să avem o cooperare foarte bună și strânsă, însă nu doar neapărat prin persoanele de contact de aici. Vreau să vă mulțumesc încă o dată Și, așa cum spunea și domnul președinte, cele cinci agenții vor uh, oferi un mic cocktail după această ședință, la care toată lumea este, bineînțeles, invitată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la prezentarea celor uh, trei agenții. Începem cu ECA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Foarte pe scurt, o prezentare a Agenției Europene pentru Substanțe Chimice. ECA. ECA lucrează alături de partenerii săi ceea ce în bună măsură înseamnă statele membre, Comisia, Parlamentul și partenerii instituționali care reprezintă industria, NGO-uri din domeniul ecologiei și grupuri mai specializate, cum ar fi cele pentru bunăstarea animalelor. Obiectivul este acela de a asigura utilizare în siguranță a substanțelor chimice. O facem implementând, în primul rând, uh, un număr de uh, legi, multe dintre ele le-am prezentat deja aici, pe slide-ul pe care îl aveți în față, obiectivul fiind acela de a asigura uh, siguranța, de a proteja lucrătorii, consumatorii atunci când se utilizează aceste substanțe chimice și, de asemenea, cetățenii care sunt expuși în mod neintenționat la aceste substanțe chimice sau prin mediu. Prin mediu de lucru, de exemplu, prin mediu, uh, prin lucrul nostru ne aducem uh, contribuția la asigurarea biodiversității, a calității aerului, apei și așa mai departe. Munca noastră se centrează în general la nivelul UE, însă avem și o serie de alte sarcini care țin de agenda internațională. Lucrând pe tema siguranței, ne aducem o contribuție puternică și pentru buna funcționare a pieței interne și, prin urmare, pentru a avea o concurență loială și echitabilă la nivelul UE. Reușim în felul acesta să avem o industrie inovatoare a substanțelor chimice și pentru că aceasta este practic uh, regina industriilor, ca să zic așa, ne aducem contribuția în procesul uh, inovator uh, manufacturier în general. Prin inovare și siguranță ne aducem contribuția și la competitivitate pentru industria chimică și pentru industria europeană în general. Valoarea adăugată a agențiilor noastre țin de protecție, competitivitate, inovare pe piața internă și, practic, prin implementarea uh, tuturor acestor legislații ce țin de uh, industria chimică, dăm dovadă de sinergie, ceea ce aduce eficiență, o creștere a protecției și uh, bineînțeles, până la urmă la mai multă inovare și competitivitate pe piața internă, iar pentru cetățeni și mai important, aduce o adevărată coerență între toate aceste niveluri legislative. Deci, în bună parte, sinergie și coerență la nivel legislativ. Aceasta este principala noastră contribuție. Bineînțeles, munca noastră se bazează în primul rând pe uh, stafful nostru, cunoștințele și experiența noastră. Și uh, plecând de la aceasta am ajuns la uh, baza de date cea mai mare la nivel global pe substanțe chimice, ceea ce este esențial pentru toți cei care în Uniune lucrează cu substanțe chimice, în special industria noastră, pentru a susține nivelul său de competitivitate și de inovare. Avem și o serie de uh, competențe foarte clare, cum ar fi, de exemplu, colectarea de date, uh, evaluarea riscurilor, evaluarea impactului social, deci pentru utilizarea și gestionarea substanțelor chimice pe ambele fațete și aceste competențe arată practic că atunci când e vorba de uh, cetățeni, substanțele chimice reprezintă de multe ori o problemă. Mai multe sondaje de opinie și Eurobarometru au arătat asta și încercăm să ne aducem o contribuție activă la abordarea acestor îngrijorări ale cetățenilor prin competențele noastre, prin creșterea cunoștinților, cunoștințelor la nivel global și specific uh, printr-o mai bună utilizare a substanțelor chimice și toate acestea în mod transparent, astfel încât cetățenii să aibă încredere că ceea ce facem noi este într-adevăr uh, uh, bazat pe știință datoria noastră nu este doar aceea de a implementa, practic suntem cei care asigurăm pentru dumneavoastră gestionarea substanțelor chimice pe partea științifică și tehnică, și mai mult decât atât, încercăm să fim pregătiți atunci când aveți nevoie de noi din punctul de vedere al politicilor pentru a interveni. Încercăm să ne poziționăm ca și agenție pentru a fi întotdeauna pe fază atunci când aveți nevoie de noi. Și um, iată cam care ar fi situația actuală în acest proces. E clar că a existat o agendă clară Uh, care a inclus economia circulară ca un punct important și care se așteaptă să fie implementată în continuare și în acest nou mandat legislativ și acum uh, acest nou pact uh, verde, o nouă prioritate din partea noi președinte alese a Comisiei. Ceea ce am văzut noi în contextul economiei circulare este că, practic, această circularitate are de-a face cu cea a materialelor și, practic, toate materialele sunt alcătuite din substanțe chimice. Deci, uh, practic, economia circulară implică activitatea ECA zilnic pentru că uh, cele două sunt interconectate între ele. Pe de altă parte, substanțele chimice, industria chimică și inovarea produsă de aceasta vor reprezenta un factor de schimbare care va aduce multe dintre soluții pentru uh, provocările actuale. De exemplu, soluții tehnice pentru schimbarea climatică. Pe de altă parte, aceste soluții trebuie să asigure nivelul dorit de siguranță și iată încă o dată unde poate interveni agenția noastră. Noi putem uh, veni cu cunoștințele, cu know-how-ul și competențele noastre pentru economia circulară, pentru a oferi inputul necesar în vederea elaborării unui nou pact verde european. Și pentru a o face, ne organizăm reorganizăm agenția pe mai multe linii, însă două sunt importante pentru prezentarea de astăzi, și anume că astăzi suntem organizați astfel încât să putem prelua mult mai ușor sarcini noi pe care să le integrăm imediat în munca noastră uh, legislativă curentă pentru a asigura o coerență mult mai rapid decât uh, în trecut a politicilor și o a doua dimensiune Lucrăm la nivel instituțional, la nivelul agențiilor, nu doar pe o singură substanță, ci pe grupuri de substanțe. Am încercat uh, deja să facem acest lucru uh, încă de pe acum și până la sfârșitul anului viitor ar trebui să fie o procedură sistematică deja introdusă la noi. Vedeți aici în poză o parte din staful nostru, cam o treime dintre ei Practic, toți lucrează pentru a avea o gestiune durabilă a substanțelor chimice în uh, folosul cetățenilor și al mediului, bineînțeles. Și cu aceste cuvinte aș dori să închei aici prezentarea mea a uneia din cele cinci agenții care țin de competența dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și vom trece acum la EFSA. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului. Mă bucur acum să vă prezint de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Suntem uh, la Parma, în Italia, avem 500 de angajați aproximativ. În partea de stânga jos uh, puteți să vedeți ce ne dorim, și anume știință în slujba unei alimentații sigure. Aceasta este deviza noastră. Toată mâncarea, toată alimentația trebuie să fie sigură, dacă nu, nu este așa ceva. Deci, contextul mai larg este nutriția, sănătatea și durabilitatea. Alimentația durabilă este punctul de plecare, însă ne găsim într-un context mai amplu al sănătății și al durabilității. Cum se, produce, se produc aceste alimente? Se pune întrebarea. În viitor vom avea nevoie de tot mai multe alimente pentru 10 miliarde de oameni pe planeta noastră. Cum să producem așadar aceste alimente într-un mod durabil? Ei bine, apelând la avizul științific. Noi suntem un astfel de organ de uh, consultanță, să zicem, științifică, chiar și pentru dumneavoastră, în slujba acestor deziderate și asta pe baza dovezilor științifice cele mai bune. Și sunt lucruri care trebuie să și le pună ca întrebări toți cetățenii în legătură cu consumul pe care îl au de alimente. În trecut nu se întâmpla așa ceva. Doar unul din cinci consumatori, când mergeau să cumpere mâncare, își puneau probleme legate de siguranța alimentelor. Situația s-a schimbat astăzi. Sistemele de siguranță alimentară din statele membre uh, dar și autoritățile de profil europene uh, au făcut multe uh, și multe lucruri pozitive în acest sens în ultimii ani. Ca să continui cu prezentarea mea, care ar fi, deci, propriu-zis, activitățile noastre, Acestea nu sunt numeroase, dar sunt uh, totuși lucruri care afectează multe acte legislative, aproximativ 30 de ansambluri legislative, uh, unde noi consiliem în legătură cu siguranța alimentelor și furajelor. Avem o abordare multiplă, ci abordarea farm to fork, de la fermă la furculiță, tot sistemul, tot ciclul de producție ne interesează, că e vorba de un ecosistem biologic, de economic sau al societății. Toate aceste galaxii sunt implicate, totul în slujba unei producții alimentare durabile și sigure. Ne punem întrebarea legată de riscurile care apar în acest lanț alimentar. Comunicarea, notificările Uh, sunt niște obligații juridice, obligații dar uh, pozitive, pentru că e nevoie de informație la timp, uh, lizibilă, pentru consumatorii noștri, în atenția media și pentru gestionarii de riscuri. Aceste lucruri sunt importante, așa cum e importantă cooperarea uh, și colaborarea științifică. Nu putem să facem uh, activitatea noastră în lipsa cooperării cu experții din statele membre. Ei fac parte din panelurile noastre și EFSA, practic, uh, catalizează acest gen de cooperări. Ce bază folosim ca punct de plecare, așadar, uh, în activitățile noastre de zi cu zi, în primul rând, ne bazăm pe anumite principii, cum ar fi excelența în domeniul științific. Avem obligații, dar avem și ambiția de a vă oferi consilierea științifică de cea mai înaltă calitate. Apoi, inovarea în cadrul uh, evaluării de risc, pentru că industria alimentară se schimbă și inovează în permanentă, iar noi exact asta trebuie să facem la rândul nostru, să ne uh, înnoim când vine vorba de atâtea noutăți cum ar fi uh, perturbatorii endocrinieni uh, sau anumite ingrediente, cum ar fi nanoparticulele, aceste lucruri ne preocupă și pe noi, inovarea permanentă. Și, în sfârșit, ultimele două valori cardinale, independența, avem obligație legală de a da informații și consiliere științifică neutră, independentă, uh, factorilor de decizie și asta acoperă o largă uh, amplă de domenii, alimentație, mediu și așa mai departe. Și apoi transparența, deschiderea, angajamentul. Suntem foarte recunoscători Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru că avem un nou regulament privind transparența, adoptat acum câteva luni doar, ceea ce înseamnă că EFSA va primi noi sarcini, dar și noi resurse și aș lansa un apel către dumneavoastră de a ne ajuta pentru ca în următorul CFM resursele puse în dreptul EFSA chiar să uh, ne parvină resurse financiare, pentru că cu noi resurse și cu noi sarcini vom putea să fim uh, în fruntea acestor eforturi de a avea uh, evaluări de risc cât mai transparente și cât mai de calitate. Și primul rând, pentru cine lucrăm. Avem, uh, să zic așa, patru clienți. Comisia Europeană este principalul nostru beneficiar, se spune așa, dar acum uh, punem la punct niște uh, mandate, inclusiv unul din partea Parlamentului European. Unul se referă la sănătatea albinelor. Ne interesează să vedem cum supraviețuiesc coloniile de albine și apoi iepurii iepurii domestici. Și aici este partea cu sănătatea, cu bunăstarea animalelor. Ne interesează, în general, îmbunătățirea uh, situației animalelor uh, noastre în Europa. Avem, bineînțeles, și uh, apeluri de la statele membre, nu prea des, dar, în sfârșit, dacă nu ne cere nimeni să facem ceva, ne sesizăm din proprie inițiativă pentru a putea să anticipăm anumite solicitări. Deci, iată, acestea sunt mandatele, așa le numim noi, care ne parvin de la clienții noștri, beneficiarii noștri. Și apoi facem uh, niște rapoarte integrate cu avize științifice pe care apoi le vom comunica, furniza acelor evaluatori ai riscurilor, mai bine zis ai gestionarilor de risc. Practic, cine lucrează la EFSA, v-am spus 500 de angajați, dar uh, suntem grup regrupați în 10 paneluri științifice cu mai multe tematici de expertiză în Europa, GMO, uh, furaje animaliere, probleme uh, chimice, aditivi uh, alimentari și așa mai departe, ambalaje, etc. Deci mergem de la sănătatea plantelor și animalelor până la diferitele riscuri la adresa sănătății populației ne preocupă de asemenea și avem obligație juridică de a identifica riscurile noi și emergente. Asta din pricina schimbărilor climatice, migrației, inovațiilor din cadrul industriei agroalimentare. Trebuie să anticipăm riscurile care vor apărea și să fim pregătiți pentru ele. Deci nivelul de pregătire, capacitatea de pregătire, putem spune, este una dintre acele sarcini mai puțin vizibile dar pe care uh, colegii noștri le au în vedere în toate domeniile și panelurile, panelurile în care acționează. Ideea este de a avea această uh, activitate în slujba uh, planetei noastre și în slujba uh, sănătății. You were so you seem to be very ready to move to the other presentations. so... Da, putem să avem și uh, o a treia prezentare înainte de dezbatere. Dau imediat cuvântul uh, domnului director executiv de la Agenția Europeană pentru Mediu, European Environment Agency. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă prezint uh, activitatea EEA. Ne-am sărbătorit anul acesta 25 de ani de existență. Ideea este de a aduce expertiza noastră pentru îmbunătățirea mediului înconjurător în Europa și pentru a contribui, contribu, a, a contribui la ce poate să facă UE pe plan internațional în acest domeniu. Ce am făcut noi în acești uh, ultimi 25 de ani de existență? În primul rând, informații la timp, fiabile, țintite, pertinente. Uh, pentru factorii de decizie. Nu vine vorba de domeniul mediului și al schimbărilor climatice, facem asta împreună cu comisia dumneavoastră și cu alte comisii de resort din Parlament, bineînțeles și cu serviciile de profil și directoratele de la comisie, precum și cu statele membre. Avem politici diverse vizate, mm, schimbări climatice, gestiunea apelor, poluarea aerului, sănătate și mediu. Și bineînțeles că aici colaborăm și cu o serie dintre colegii reprezentând alte agenții astăzi aici. Avem uh, în vedere și alte agende pe termen mai lung, uh, schimbări climatice, dezvoltare durabilă și obiectivele aferente. Avem o rețea foarte puternică în statele membre. Avem 28 uh, de agenții statele membre plus 11 altele, uh, altele în uh, alte state mm, europene cu o rețea de peste 3.000 de experți care pot să arate care este cea mai bună tehnologie și expertiză în diversele domenii de interes. Am înțeles mult mai bine în ultimii ani care sunt problemele și soluțiile. Am făcut asta dându-ne seama că e vorba de o abordare sistematică de care este nevoie. Avem problemele de climă și de care ne preocupă tot mai mult, dar tot mai mult ne dăm seama că biodiversitatea, de pildă, este strâns legată de eh, climă și viceversa. Ne interesează și uh, Uh, folosirea nedurabilă a resurselor și impactul respectiv. E foarte clar că situația este una de urgență. Ne dăm seama de asta, suntem uh, la un moment uh, de răscruce și nu mai putem să mai stăm cu mâinile în sân și să continuăm ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Nu, suntem într-o situație absolut atipică în domeniul mediului. Ce înseamnă abordarea sistemică? Înseamnă că cunoștințele noastre sunt direct orientate către politicile cele mai prioritare. Energie, mobilitate și sistemul agroalimentar. Pe politici acum, bineînțeles că nu, nu pot să nu menționez noul Green Deal al doamnei viitor uh, președinte al Comisiei, Ursula von der Leyen, care ne arată modul în care aceste tematici se vor răsfrânge în alte domenii și sectoare și seamănă așa foarte mult cu un uh, program anual de activitate. legătura dintre climat și energie. Aici avem rapoarte legătură cu eficiența energetică, regenerabilele, uh, efectul, efectele de seră, printre altele, apoi munca pe biodiversitate, unde vrem ca la Kuning, în China, la COP25, să avem o uh, strategie pe biodiversitate foarte ambițioasă, o strategie foarte ambițioasă, problemele legate de chimicale, de poluarea aerului și a apei și apoi bioeconomia ne interesează foarte mult acest aspect, uh, inclusiv uh, biomasa, care poate să ducă la multe avantaje pentru societate, dar uh, se poate răsfrânge pozitiv și în alte domenii ale economiei, plus, bineînțeles, abordarea de economie circulară. Taxonomia. Apoi, și avem un observator pentru durabilitate, lucruri la care noi contribuim pentru a contribui uh, la toate aceste eforturi orientate către viitor. Cred că toată lumea a auzit de raportul de la GIEC, IPCC și avem și un nou raport de la IPES pe biodiversitate suntem implicați foarte mult în aceste cicluri de raportare. Odată la 5 ani avem și noi un raport uh, consistent, SOER 2020, de pildă, îl vedeți pe ecran. Asta vă spuneam odată la 5 ani e și foarte strâns legat de agendele și calendarele de politici uh, europene. Având în vedere um, obiectivele pe 2020, suntem uh, într-o situație în care nu ne-am prea îndeplinit obiectivele, dar putem să rectificăm uh, cursul pe obiectivele pe 2030 și 2050. Acest raport va fi lansat uh, pe 4 decembrie aici la Bruxelles, la Consiliu Președintele comisiei dumneavoastră s-a angajat să vină și el, îi mulțumim. Va veni și președintea comisiei și președintele eh, în exercițiu al Uniunii Europene. Ideea este de a oferi o bază puternică de lansare a acelui New Green Deal în Europa și de a eh, declanșa o tranziție virtuoasă către o nouă, o nouă economie. E foarte clar că ceea ce facem acum nu va putea să ne lanseze pe o cale uh, pozitivă pentru 2030 și 2050. E nevoie de un salt calitativ pentru politici prin intermediul informării. Este exact ceea ce facem noi la agenția noastră. With you, we... Bineînțeles, vă stăm la dispoziție. Avem o tradiție deja încetățenită de a invita raportorii la agenție, de a le prezenta informațiile și dosarele pe care le tratăm. Avem uh, o rețea foarte amplă. De altfel, vreau să scot în evidență că colaborăm cu colegii prezenți la prezidiu pentru a putea concretiza această inițiativă O Planetă, O Sănătate M-am bucurat foarte mult că Bernard Toru de la EFSA spunea că speră că aceste discuții să îi asigure resursele suplimentare de care are nevoie pentru agenție. Mi-aș dori să pot spune și eu același lucru. Din păcate ne numărăm printre acele agenții care au suferit uh, reduceri ale resurselor destul de neobișnuit având în vedere prioritățile politice declarate pentru Uniunea Europeană, așa că nu pot decât să fac apel la Parlamentul European um, de a juca un, de a rămâne ferm în uh, rolul pe care și l-a asumat și de a insista asupra um, faptului că agențiile să beneficieze de resursele necesare pentru a putea oferi politicile de care au nevoie cetățenii. Da, am uh, luat notă de observația dumneavoastră referitoare la această uh, politică neobișnuită. Am să dau acum uh, cuvântul uh, persoanei de legătură de la Envy. Am să încep cu Eca și Martin Hoizic de la Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată plăcere să vă avem astăzi alături de noi. Cred că Agenția Europeană pentru Produse Chimice este o agenție care joacă un rol important nu doar în ceea ce privește gestionarea produselor uh, chimice, substanțelor chimice, ci și în protejarea sănătății și a mediului înconjurător pe de-o parte și pe de altă parte asigurarea înlocuirea celor substanțe nocive. Un lucru pe care, sincer, l-am, cred că a lipsit din prezentare, nu cred că s-a punctat unde a ajuns uh, ideea de a înlocui acele substanțe cu un grad ridicat de risc. Este important să se creeze un mecanism care uh, Uh, să-i motiveze pe oameni să creeze oportunități pentru mediul de afaceri de a investi în uh, produsele chimice, pentru că um, cu siguranță nu vor investi într-o substanță chimică cancerigenă. Dacă ne gândim uh, cum vor evolua lucrurile pe viitor, cum se va articula peisajul substanțelor chimice, având în vedere inițiativele legislative și abordările de gestiune, de pildă, perturbatorii endocrini în, în alimente sau în, în produsele cosmetice. Avem așadar numeroase șanse înaintea noastră, ca să nu mai vorbim de inițiativa ecologică, acel New Green Deal. Important este însă ca ECA să fie o agenție care beneficiază de dotări suficiente pentru a putea face față acestor provocări, pentru că fără o agenție de reglementare puternică nu cred că vom putea beneficia de o piață competitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Persoana de contact pentru EFSA este doamna Bonafé, care nu e la Bruxelles astăzi, așa că îi dau cuvântul doamnei Guteland. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule director Earl. În, cer scuze, în primul rând, în numele doamnei Bonafe, Dumnezeu nu a putut fi astăzi aici uh, din motive neprevăzute. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră care le permite membrilor să înțeleagă rolul important pe care îl joacă EFSA în uh, asigurarea siguranței alimentare pentru cetățenii europeni. În urma acordului la care s-a ajuns la începutul acestui an, în ceea ce privește revizuirea legislației generale în domeniul alimentelor, EFSA va face obiectul unor modificări considerabile în anii care vin. Printre noile sarcini conferite, aș vrea să mă concentrez asupra transparenței și aspectelor de confidențialitate. La ora actuală, normele în vigoare variază în funcție de subdomeniul vizat. În temeiul noilor reguli, orice solicitare de autorizare uh, se va publica fără întârziere odată ce solicitarea a fost considerată ca fiind viabil sau admisibilă. În plus, EFSA va trebui să creeze o bază de date pentru acele studii solicitate în uh, dosarele înaintate EFSA ar putea de asemenea oferi consiliere solicitanților și aș vrea să vă întreb înainte de toate care sunt măsurile pe care EFSA le va lua pentru a-și modifica structura pentru a putea face față acestor noi sarcini. În al doilea rând, după părerea dumneavoastră, bugetul propus va, ar fi unde ajuns pentru a putea asuma Uh, noile răspunderi încredințate EFSA. Aș dori de asemenea să scot în evidență că Europa nu a reușit să reducă folosirea pesticidelor de la jumătatea anilor 90. Dacă aveți o părere în ceea ce privește armonizarea indicatorilor de risc folosiți când vine vorba mai ales de pesticide, un aspect important în siguranța alimentară, care este părerea dumneavoastră în ce privește acești indicatori armonizați de risc? Credeți că sunt adecvați? Mulțumesc! Mulțumesc pentru EA Iuta Paulus de la Verzi. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Din câte am aflat, Agenția Europeană de Mediu prezintă un raport la fiecare 5 ani, e adevărat? Include o perspectivă de ansamblu asupra întregului sistem 5 ani eh, se îmbină practic eh, se suprapune cu mandatul nostru, avem prin urmare posibilitatea de a primi acest raport o singură dată în timpul mandatului nostru. Mă întreb dacă ar exista posibilitatea de a primi un raport intermediar pentru a urmări evoluția situației ceva mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul inter- colegilor care doresc să intervină spontan. Începem cu PPE și domnul Novak. Doamna Novak. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Înainte de toate, aș dori să vă spun că sunt uh, deosebit de bucuroasă să pot afla mai mult despre activitatea dumneavoastră și despre uh, activitatea agențiilor care ajută Uniunea Europeană în procesul de elaborare de legislație. Eu sunt uh, un membru nou al acestei comisii, o comisie cu un mandat foarte amplu. Iată de ce de multe ori mă întreb cu cine ar trebui să iau legătura în funcție de subiectul de care ne ocupăm. Știm de altfel uh, și că lobbyiștii lucrează din greu în Parlament urmărind diferite interese. Iată de ce acum sunt mult mai liniștit pentru a scos în evidență că activitatea dumneavoastră este independentă. Mă întreb care e temeiul pentru legislația noastră? Este aceasta elaborată oare doar de experți sau uh, și de, doar de funcționari sau și de experți? Uh, Iată de ce m-am bucurat să aflu că agențiile dumneavoastră um, au numeroși experți și asta deoarece eu mi-aș dori ca legislația pe care o adoptăm să se bazeze pe cât se poate de multă expertiză. E adevărat, Parlamentul trebuie să ia decizii de natură politică. care trebuie să fie armonizată în mod firesc cu expertiza disponibilă. După cum știți, bineînțeles, legislația face obiectul uh, unui vot politic de multe ori. Oricum, m-am bucurat nespus să aflu despre activitatea agenției dumneavoastră și acum știu cu cine se iau legătura când am nevoie de avizul unui expert atunci când îmi elaborez propriile mele avize. De altfel, agențiile și activitatea lor reprezintă și temeiul activității noastre. Sper ca și dumneavoastră în activitatea dumneavoastră să țineți cont de rolul pe care îl joacă Parlamentul. Mulțumesc, domnule președinte. Era pentru următoarea rundă de întrebări. E rândul dumneavoastră acum sau nu? A, da. Dom- doamna cam de la GUE. Mulțumesc. Am o întrebare pentru EFSA și apoi pentru ECA. Încep cu EFSA. Domnule Hansen, am văzut, uh, de fapt ne-am întâlnit ieri la un eveniment interesant referitor la substanțele chimice perturbatoare și um, eliminarea acestor substanțe chimice periculoase face parte din uh, inițiativele noastre legislative. Cu toate acestea, uh, nu mergem suficient de repede. Mă întreb cum am putea accelera procesul de identificare și uh, de eliminare a substanțelor cancerigene din toate produsele la care suntem expuși. Oare ar fi înțelept uh, să avem o abordare uh, care să grupeze substanțele chimice? pentru a nu mai asista la uh, înlocuiri uh, regretabile, cum s-a făcut de pildă cu bisfenol A, care a fost înlocuit cu bisfenol S. La ce alternative ar trebui să ne gândim? Colegul dumneavoastră de la Agenția de Mediu a solicitat mai multe resurse. Lucru cu care sunt absolut de acord. Mă întreb și dacă Agenția Europeană pentru Produse Chimice are nevoie de o capacitate suplimentară pentru a putea face mai multe mai repede. Și acum o întrebare pentru EFSA. Mă îngrijorează nespus nenumăratele prelungiri uh, la care am asistat în ce privește aprobările pesticidelor. Pesticide adoptate, ce scuze, aprobate în 2003 uh, și-au văzut uh, aprobare extinsă deja prelungită de 5 ori. Printre aceste substanțe se numără substanțe carcinogene, mutagene, care au repercusiuni asupra activității reproducătoare. De multe ori, întârzierile vin de la nivelul statelor membre, dar multe din aceste întârzieri vin și din evaluările dumneavoastră. De ce e nevoie pentru a depăși acest obstacol? Ne puteți explica de ce nu v-ați publicat avizul referitor la micros- Microzep? Pentru că avizul, procesul dumneavoastră de valoare s-a terminat în 2018 și Comisia de Valoare de Risc a ECA s-a conchis deja uh, în uh, februarie anul trecut că această substanță este periculoasă. Acești pesticizi periculoși trebuie interziși cât se poate de repede și în uh, niciun caz nu trebuie să li se prelungească autorizația. Mulțumesc pentru ECR, domnul Fiochi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc agențiilor uh, pentru prezență. Vreau să vă întreb Um, eu personal cred că um, consultările publice sunt un instrument puternic democratic uh, pe care eu îl ador. Cred că este și un instrument care ne permite colectarea de date în um, scop științific, dar nu numai. Singura critică pe care aș putea să o aduc la adresa acestui instrument este că ONG-urile de mari dimensiuni și asociațiile de lobby pot uh, avea acces foarte ușor la acest instrument, în timp ce actorii privați întâmpină obstacole în ce privește accesul uh, informațiilor din consultările publice. Știu că e o problemă greu de rezolvată, dar cred că trebuie să scoatem în evidență și să punem accent uh, mai mult pe consultările publice pentru a putea primi cât mai multe reacții din partea cetățenilor. Mulțumesc pentru verzi, Margaret Auken. Mulțumesc. Agenția de mediu este, după părerea noastră, o agenție care merită sprijinul nostru de plin. Este regretabil că se va suferi, că se va confrunta cu aceste tăieri. Mă, am o întrebare referitoare la strategia pentru plastice. Am avut o întâlnire cu agenția în urmă cu câțiva ani și la momentul respectiv, chiar dacă materialele plastice erau discutate în Parlament, nu exista o strategie pentru materialele plastice în cadrul agenției. Și știu că um, vă confruntați cu, rest- cu constrângeri în ce privește resursele, dar cred că va fi un domeniu important, așa cum s-a întâmplat și cu deșeurile și inițiativa dumneavoastră privind biodiversitatea. Cred că este important să primim uh, un dosar de cercetare în domeniul materialelor plastice din partea Agenției pentru Mediu. Ar putea să fie de altfel uh, un motiv care să pledeze în favoarea consolidării situației dumneavoastră economice. Mulțumesc că uh, m-am uh, înscris și eu la cuvânt. A, mai este cineva încă? Bun, voi lua cuvântul după aceea. A, nu, de fapt mai sunt mai multe persoane. Bine, Iuta Paulus. Mulțumesc! De altfel, am mai mult de o întrebare. Prima întrebare este adresată Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară. Am consemnat de altfel o scrisoare pentru dumneavoastră, la care încă nu am primit un răspuns, în ce privește o situație de conflict de interes. Din câte știu, nu sunteți considerați uh, o entitate privată, deși OMS consideră acest, o această organizație de lobby ca fiind o entitate privată și aș vrea să știu ce rol va juca pe viitor, pentru că dacă sunt considerați experți independenți, sincer acest lucru m-ar îngrijora. În continuare, în diapozitivele dumneavoastră Includați informații referitor la pregătirea pentru riscuri și am auzit din partea Agenției Europeană, Europene de Mediu mm, informații în acest sens și aș vrea să știu ce rol joacă în pregătirea dumneavoastră pentru viitor, dacă asistăm de pildă la o degradare a solului în urma crizei de mediu, ce efect va avea asupra lanțului alimentar și asupra agriculturii în general, cum ar putea să se reproducă dăunătorii pentru că nu mai există prădătorii naturali. După care am o a doua întrebare pentru ECA, de fapt. Mă îngrijorează, de asemenea, finanțarea agențiilor importante și aș vrea să știu dacă nu ar fi mai simplu și mai corect să nu luăm mai mulți bani de la bugetul european, ci să majorăm pur și simplu um, taxele, mai ales în ce privește acele întreprinderi care nu au livrat dosare complete. Mulțumesc, domnul Sisic. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem uh, că asistăm uh, la o reală discriminare în ceea ce privește siguranța alimentară în Europa. La noi, în Croația, adesea pătrund pe piață alimente de proastă calitate. Cele mai cunoscute sunt produsele pe bază de carne care nu pot fi comercializate în alte țări și care ajung pe piața croată. Vedem uh, și mm, cum apar uh, zi de zi, uh, cum apare zi de zi câte un nou scandal referitor la produsele pe bază de carne. Un alt scandal uh, implică, de pildă, Nutella. Nutella comercializată pe piața germană este superioară din punct de vedere al calității celei comercializate pe piața croată. Aș vrea să întreb Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor, ce măsuri vor fi luate pentru a pune capăt acestui tratament diferențiat, inegal. Cred că toate țările trebuie să beneficieze de un tratament egal și nu se pot uh, arunca practic produse pe piața unei țări care nu pot fi comercializate în altă țară. Mai există alte solicitări? Da, cred că este un efect al cocktailului aici, uh, pentru că corpul uman este fragmentat între aceste diverse molecule, substanțe și agenții. Cum se pot reconcilia ele între ele, fie mergând și aprofundând ce se întâmplă moleculă cu moleculă pe teritoriul fiecare dintre ele și până la urmă uh, dacă ne uităm la sănătatea globală, sănătatea unică, aceasta este văzută în ansamblu. Iar din punctul de vedere um, tehnic sau politic, cred că ar trebui să mergeți mai departe pe această chestiune pentru a ajunge la o nouă frontieră, dacă vrem într-adevăr să avem un impact mare din punctul de vedere al siguranței chimice. V-aș ruga să răspundeți acum în mod foarte pragmatic la toate întrebările care v-au, fost puse. Vom începe poate cu EEA, după care vom răspunde în ordine inversă a intervențiilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebări. În legătură cu raportarea la 5 ani, pot să vă spun că noi facem în jur de 40 de rapoarte anual și aceasta respectând tradiția uh, o, felul în care lucrăm noi pe diverse sectoare de activitate. Practic, la fiecare câțiva ani, um, alte organizații fac câte un raport global, așa cum se întâmplă la IPCC, la Națiunile Unite și așa mai departe, însă noi respectăm tradiția noastră așa cum este prevăzută de regulament. Facem un raport anual pentru calitatea aerului, pentru schimbare climatică, apă, biodiversitate și așa mai departe, deci anual. Avem și platforme care actualizează în mod constant datele noastre, biodiversitate, uh, sistemul de calitate a apei, toate acestea sunt actualizate constant cu noile date de care dispunem și am investit foarte mult, pe de altă parte, într-o altă modalitate de comunicare cu cetățenii, uh, o actualizare pe care o facem uneori uh, la nivelul hărților, chiar uh, la fiecare oră, astfel încât cetățenii să poată vedea ce se întâmplă oră cu oră și uh, transferul de date este făcut în timp real, practic. Un alt lucru uh, important pentru noi, investițiile în Copernicus, pentru că Europa a investit milioane în cel mai bun sistem de observare al Pământului la nivel global și aceasta este extrem de important pentru noi. Este un sistem mai bun decât uh, sistemul de monitorizare făcut de alte țări, de exemplu. Deci facem mai mult decât un raport uh, la doar 5 ani. Cealaltă întrebare sau o altă întrebare referitoare la criza biodiversității în agricultură. Aceasta nu avea legătură directă cu noi, dar pot să vă spun că și noi avem un raport pe biodiversitate și, în mod clar, principala problemă din punctul de vedere al biodiversității în Europa acum este agricultura, în al doilea rând fragmentarea peisajului și în al treilea rând poluarea, lucruri care au fost deja menționate în uh, comentariile dumneavoastră. În anul 2000, Uniunea Europeană a promis că va opri până în 2010 pierderea biodiversității. Nu s-a întâmplat. Acum am amânat până pe 2020. Nu se va întâmpla nici asta și vom amâna încă o dată și nu putem fi credibili dacă spunem, uh, da, o vom face până în 2030, va trebui să ne ocupăm de factorii care duc la această pierdere a biodiversității și anume la problemele legate de agricultură și subvențiile și politicile din acest domeniu care în mod clar au fost prezentate în mai multe rapoarte ale noastre ca fiind uh, un factor important. Cred că acestea au fost principalele întrebări care se refereau la noi, nu mai este și strategia pentru plastice. După cum știți, noi nu suntem comisia, deci nu avem drept de inițiativă, dar lucrăm cu comisia în domeniul plasticelor și asta în mai multe feluri. În primul rând, în domeniul substanțelor chimice și a sănătății, susținem comisia în acest aspect. De asemenea, mediul non-toxic, care a fost inclus în cel de-al șaptelea program al mediului, ca o politică de inițiativă și care este anunțată acum și de noua comisie. Bineînțeles, dosarul referitor la deșeuri. Am văzut că la materiale plastice uh, Europa a crescut capacitatea sa de gestionare a deșeurilor, mai ales uh, ținând cont de faptul că China și alte țări nu mai acceptă deșeurile noastre și în contextul economiei circulare am lucrat uh, de asemenea asupra materialelor plastice ca o substanță sau material destul de dificil uh, de uh, lucrat, de gestionat, uh, pentru că nu intră în lanțul valoric uh, circular pe care încercăm să-l asigurăm. Deci lucrăm și pe baza acestei strategii, strategii pentru materiale plastice înglobată într-un ansamblu de politici mai globale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Am să încerc să răspund și eu, măsura posibilului. O primă întrebare se referea la noul regulament pentru transparență și ce schimbări va aduce acesta. După cum știți dumneavoastră, regulamentul conține patru piloni. În primul rând, transparența, calitatea stadiilor pe care le utilizăm, a datelor, guvernanța EFSA și a patra dimensiune, comunicarea. Referitor la transparență, vom implementa până în martie 2021, când noua legislație trebuie să fie implementată, vom publica toate datele de care dispunem pentru evaluarea riscurilor. Uh, imediat uh, după aplicațiile care sunt primite, vom face și verificările de confidențialitate, după care, după câteva săptămâni, vom publica toate datele pe care le utilizăm în evaluările noastre. Și cred că este un pas important înainte, nu doar în ceea ce privește încrederea pe care ne acordă societatea civilă, ci și din punct de vedere științific, pentru că și alți cercetători vor putea utiliza aceleași date cu propriile lor modele metodologice și așa mai departe și pot defini paternuri în date pe care noi, de exemplu, nu le putem vedea. Iată deci un uh, pas important înainte. Nimeni n-a mai făcut asta până acum. Noi suntem primii. Europa este un adevărat lider din punctul de vedere al transparenței și noi uh, sub uh, acest concept de deschidere am reușit în sfârșit să introducem după 5 ani de luptă. Cât privește calitatea studiilor, am înființat un registru al studiilor, astfel încât industria și laboratoarele care fac aceste studii pentru industrie vor trebui să notifice înainte de a veni cu o cerere la noi. Deci, asta pentru a face această legătură între industrie și noi. Guvernanța. Avem un Consiliu de Administrație acum fără statele membre, compus din 14 membri individuali care sunt aleși separat, însă începând cu 2022 vom avea un Consiliu de Administrație în care statele membre, Comisia, Parlamentul, Societatea Civilă vor fi reprezentate așa cum se întâmplă practic în majoritatea celorlalte agenții europene. Cât privește comunicarea, Comisia va veni cu un act de punere în aplicare și un plan de comunicare comun, evaluarea riscurilor. Statele membre ar trebui să aibă, deci, o abordare comună pentru comunicarea riscurilor, ceea ce mi se pare de asemenea pozitiv, pentru că ce am văzut, practic, în comunicarea legată de riscuri, mesajele care nu sunt armonizate în mod pozitiv pot induce confuzie în rândul consumatorilor, de exemplu, în actele pe care le-am avut în 2017, mesajele către consumatori au fost uh, diferite și aceasta a creat confuzie. Dacă bugetul este suficient, pentru noile sarcini, dacă primim bugetul prevăzut, acesta va fi suficient. Însă, pentru sarcinile obișnuite ale uh, EFSA, de exemplu pentru pesticide, nu vom primi bani noi. Banii noi sunt pentru noi sarcini pe care le-am primit, transparență, comunicare, calitatea studiilor, guvernanță. Și asta va fi ok pentru că negocierile CFM-ului sunt cu rezultate pozitive pentru noi. Însă avem alte probleme, la pesticide, de exemplu, unde uh, cu, lucrăm cu aproximativ 60 de oameni. Acesta este staful de care dispunem și știți că echivalentul nostru, Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite, au în jur de 1100 de persoane. În Canada, de exemplu, o altă țară importantă din punctul de vedere al suprafeței, dar nu uh, și a populației, au în jur de 450 de persoane angajate pe această temă. Deci noi avem un sistem uh, foarte subțirel atunci când e vorba de perspectiva europeană și forța de muncă care se ocupă de problema pesticidelor. Și asta ne dificultează munca noastră și voi reveni la, la acest punct mai târziu, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, colegii Novac pentru că a recunoscut uh, că există și o problemă a independenței, uh, pentru că de multe ori oamenii se întreabă, da, putem avea încredere în agenții, e ciudat pentru că agențiile au fost create de dumneavoastră, de brațul legislativ, tocmai pentru a fi în slujba opiniei publice. Nu avem alt motiv de exista. Suntem plătiți 100% de bugetul european. Nu suntem plătiți în niciun fel de industrie. Deci interesul nostru principal este acela de a proteja sănătatea publică. Bineînțeles, nu vom avea întotdeauna succes din toate punctele de vedere pentru a vă convinge pe dumneavoastră și societatea civilă, dar uh, uh, puteți să vă spuneți că chiar dacă nu vă convinge pe dumneavoastră sau pe cetățeni, puteți avea încredere în rezultatele noastre și cred că noul regulament oferă certitudine juridică, ceea ce este important, ce putem face, ce putem publica și resursele necesare pentru aceasta. În ceea ce privește Mancoțep. Nu pot să vă spun acum care este situația noastră, dar vă voi da această informație un pic mai târziu. Cât privește întârzierile, Rapoartele și evaluarea rapoartelor pe care le-am primit din partea statelor membre nu este su suficient de bună, tocmai de aceea am făcut recomandări pentru îmbunătățirea lor, astfel încât la sfârșitul procesului toate uh, rapoartele de evaluare să fie la același nivel. Ce am făcut? Avem o rețea pentru pesticide, lucrăm cu statele membre, cu Comisia pentru a îmbunătăți procesul, pentru a-l grăbi, însă să nu ne păcălim. Avem resurse limitate în domeniul pesticidelor, deci nu vom, în stare, vom fi în stare să uh, reacționăm de două ori mai repede. E clar că aici ar fi nevoie de noi resurse. A fost o altă întrebare și legată de conflictul de interese. Și cred că putem fi oarecum uh, mândri de faptul că EFSA a reușit să implementeze o politică a conflictelor de interese în cooperare cu Parlamentul și Ombudsmanul European a spus că alții ar putea să copieze modelul nostru. Avem o politică foarte riguroasă și pot să vă uh, spun că mm, cazul pe care l-am avut a fost uh, clarificat acum mulți ani, nu este o organizație publică, este o industrie privată finanțată de uh, o companie privată finanțată de industrie și știm foarte bine acest lucru. Ați vorbit și despre degradarea solului și riscuri. Ce putem face atunci când e vorba de pesticide? Să venim cu un model predictiv care să ne arate cum uh, va fi afectat uh, solul la utilizarea de pesticide. Însă aceasta este doar o previziune și doar atunci când vom utiliza aceste substanțe vom vedea care este impactul real asupra solului, asupra organismelor uh, care nu erau uh, țintite și așa mai departe. Și Parlamentul a propus de altfel acest lucru și cred că în Europa ne lipsește un sondaj sistematic al efectului pe care îl au substanțele uh, pesticide asupra mediului, pentru că avem multe studii atunci când e vorba de consecințele asupra oamenilor, însă trebuie să vedem și să monitorizăm efectele pesticidelor avem 80.000 de eșantioane anual. EFSA face această evaluare să vadă care sunt deșeurile de pesticide, dacă îndeplinesc uh, criteriile legislative sau nu. Dar în ceea ce privește mediul, cred că Europa poate să facă mai multe eforturi. Cât privește calitatea alimentară și Croația, îmi pare rău, dar nu sunt foarte competent pe tema calității alimentarii, nu ține de competența noastră. Noi ne ocupăm de siguranța alimentară atunci când e vorba de intrarea pe piață, dar odată ce ieși pe piață, respectând siguranța alimentară, după aceea se pune problema diferențierii calitative agricultură biologică, branding și așa mai departe. E vorba de diferențiere calitativă de care se ocupă statele membre și autoritățile de implementare și practic nu ține de competența EFSA. Efectul cocktail. Și aici cred că poate uh, spune ceva și Bjorn. Suntem foarte conștienți de uh, consecințele combinate la o expunere multiplă. În primăvara anului 2020, EFSA va veni cu primele două rapoarte în ceea ce privește efectele combinate ale pesticidelor asupra glandei tiroide și asupra sistemului nervos. Am lucrat de uh, șapte ani pe această temă, am așteptat prea mult și ar trebui să uh, fim mai rapizi. Analizăm doar pesticidele, nu ne uităm la aditivii alimentari și alte chestiuni. Deci este și o provocare științifică importantă pentru că nu avem toate cunoștințele necesare pentru a vedea care sunt consecințele negative și felul în care substanțele chimice provoacă anumite efecte la nivelul organelor. Deci există o nevoie sporită de cooperare cu ECA, cu EFSA, cu agențiile din Statele Unite, de exemplu, pentru că acestea au investit milioane în astfel de studii, deci ar trebui să cooperăm și cu ei. Vom continua, bineînțeles, munca noastră pentru a acoperi și celelalte organe umane, însă deocamdată nu am reușit să facem prea multe. Într-adevăr, se pot face mai multe și trebuie să se facă mai multe, dar până la urmă cred că suntem cu toții de acord dacă avem resurse, putem face mai mult, dacă nu, nu. Acesta este și un apel pe care îl facem în fața dumneavoastră. Poate ne puteți uh, susține această muncă uh, științifică mai mult. Mulțumesc. Am să uh, revin la comentariul pe care l-a făcut Bernard și să fac uh, câteva comentarii suplimentare în legătură cu acest efect cocktail. Am să încep cu intervenția doamnei Novak pentru a trece la câteva elemente științifice și ajungând până la urmă la finanțe, taxe, resurse și așa mai departe. Vreau să revin la ce s-a spus mai devreme. Într-adevăr, toate agențiile, acesta este mandatul nostru, suntem agenții publice în slujba dumneavoastră și dorim să o facem, bineînțeles. Suntem mândri să o facem și mai ales dacă vorbim despre propuneri legislative care se referă la modificarea, schimbarea sau suplimentarea de sarcini pentru noi, pentru agenții, atunci trebuie să fim implicați mai devreme, nu neapărat în dezbaterea politică, dar în dezbaterea legată de calendar, posibilități, vizibilitate, resurse și așa mai departe. Suntem uh, mai mult decât bucuroși să intervenim în astfel de ocazii. Cât privește conținutul, aș începe cu consultările publice, care reprezintă într-adevăr o provocare pentru noi din punctul de vedere al relației pe care o avem pentru a primi comentariile, ideile uh, din partea cetățenilor să avem atâtea limbi utilizate și totuși un sistem eficient. Și aici ombudsmanul european a venit cu o agendă cu 10 puncte de urmat pentru agenții care să fie implementată și vom avea de învățat de pe urma recomandărilor ombudsmanului pentru a crește accesibilitatea la consultările publice și la contribuția pe care o aduce această informație la nivel uh, european. În ceea ce privește uh, locuitorii substanțelor chimice, am vorbit 5 minute, puteam să vorbesc 3 ore. Trebuie să avem, în primul rând, previzibilitate și cunoștințe și atunci uh, substituirea substanțelor, înlocuirea substanțelor poate fi făcută, însă e clar că acesta este un mecanism esențial în legislația noastră pentru a promova uh, siguranța. Schimbarea cât mai rapidă a substanțelor care sunt perturbatori endocrinieni și până la interdicția lor, identificarea acestor perturbatori, aici există cel puțin trei puncte de vedere care ne-ar putea ajuta pe noi la ECA. În primul rând, să avem o coerență și uh, relații la nivel legislativ, uh, pentru că nu mă refer doar la legislația pe care o implementăm la ECA și la EFSA, aici cooperăm foarte bine, dar ne-ar ajuta foarte mult dacă am avea relații mai bune și mai mare coerență între noi și toate celelalte elemente legislative pentru că uh, dacă identifici un uh, perturbator endocrin într-un loc, acesta va fi perturbator peste tot și ar fi foarte util să se vadă imediat acest lucru. Un alt element, uh, gruparea, categorisirea substanțelor. Ne-am reorganizat la agenția noastră pentru a nu mai lucra doar pe substanțe chimice izolate, ci pe grupuri de substanțe, pentru că e clar, există o relație clară uh, între uh, formula unei substanțe care determină un anumit grup de substanțe și consecințele pe care le are și utilizarea uh, acelei substanțe. Este un lucru pe care îl analizăm și care ar putea avea un potențial deosebit de mare pentru a grăbi procesul de identificare a perturbatorilor endocrinieni. În sfârșit, testarea. Dacă ne uităm la cantitatea de informații pe care o avem și cantitatea de informații de care avem nevoie la atâtea substanțe, e clar că e nevoie de mai multă testare și pentru perturbatorii endocrinieni e nevoie de testare pe animale, însă, bineînțeles, testele trebuie făcute doar atunci când e nevoie pentru a obține informațiile relevante aceasta este însă o activitate pe care o abordăm cu foarte mare eh, seriozitate și cred că s-au făcut eh, progrese foarte mari în procesul de evaluare, de îndeplinire a criteriilor pentru a face toate testele necesare în vederea identificării cât mai multor substanțe cu putință eh, pentru a vedea care sunt perturbatori sau care nu sunt perturbatori, la fel de important pentru noi. Efectul cocktail pentru a adăuga la comentariile făcute de Bernard. Sunt două tipuri generice de astfel de efecte de tip cocktail, cele neintenționate și cele intenționate la care suntem expuși și mă gândesc că dumneavoastră aveați de gând efectul non-intenționat. Legislația practic oferă un cadru destul de strict pentru a preveni un astfel de efect cocktail intenționat al uh, mixurilor de substanțe. Însă mai sunt multe de făcut pentru că e nevoie de o interfață bună între uh, legislația RIC, de exemplu, și cea de uh, protecție la locul muncii. Este un sistem asupra căreia, căruia lucrăm. În ceea ce privește efectele non-intenționale, important este, în primul rând, să știm care sunt aceste efecte, uh, la ce astfel de amestecuri de substanțe suntem expuși și pentru a ne ajuta în acest sens, ar fi bine să avem nevoie de o colectare a datelor mult mai sistematizată și un nou sistem de monitorizare a datelor existente, atât la nivelul omului, cât și în mediu sau pentru speciile sălbatice. Aceasta ne-ar putea ajuta foarte mult. E clar însă că activitatea pe grupuri de substanțe ne va ajuta. Am făcut și noi, ca și colegii de la EFSA, am identificat anumite cocktailuri uh, non-intenționale. Deci, uh, metodologia este în curs de elaborare și ea poate fi implementată în mod uh, pragmatic. Cadrul legal uh, ne poate permite să acționăm, însă până la urmă, așa cum spunea și Bernard, totul depinde de informații, de datele de care dispunem și de care avem nevoie. În sfârșit, în ceea ce privește resurse, finanțe, e clar că asta nu este neapărat treaba noastră, dar dacă trebuie să fim uh, finanțați 100% uh, prin taxe sau nu, Uh, asta este o decizie politică, depinde de cum vreți să aplicați dumneavoastră principiul uh, poluatorul plătește, care este povara pe care considerați că trebuie să o ducă industria, este o alegere pe care trebuie să o faceți dumneavoastră. Noi însă ne chinuim din cauza acestui sistem în contextul bugetar pe care l-aș explica cu bucurie, dar poate nu acum. Oricum avem probleme uh, cu acest sistem și nu ne simțim deloc uh, dependenți de industrie pentru că ei plătesc niște taxe. Deci, din punctul nostru de vedere, este numai o alegere politică dacă să existe aceste taxe care să fie impuse pentru a plăti ECA, bugetul ECA. Pe partea bugetară, uh, întrebarea este ce vreți să facem și eu vă spun ce putem să facem. Uh, dacă trebuie să implementăm, de exemplu, acțiunile în legislația Rich, să accelerăm procesul până în 2027, să accelerăm munca pe autorizații, pe restricții, pe biocide, pe activitatea noastră în ceea ce privește substanțele grupate, acesta este mesajul politic pe care vrem să-l transmitem, atunci am avea nevoie de mai multe resurse. Avem nevoie de resurse previzibile pentru a accelera toate aceste procese și uh, faimosul uh, FISH 32, care a fost bugetul indicativ uh, pentru multe agenții, nu ne oferea o bază necesară. Comisia a făcut această propunere înainte de a veni cu prioritățile politice, însă dacă ținem cont de propunerea Comisiei pentru a finanța agențiile, printre care și a mea, aceasta nu ne oferă un cadru uh, de lucru stabil pentru a implementa prioritățile pe care după aceea le vedem uh, în uh, programul Comisiei, revizuirea uh, RICI sau toate celelalte propuneri făcute. Și nu ne va permite, de exemplu, să facem ajustările necesare care vor veni în urma acelui fitness review. Deci, pentru a face ce avem acum alocat, avem nevoie de resurse stabile bineînțeles, cu ajustarea uh, ratei inflației de rigoare, dacă se dorește mai mult, e evident nevoie de resurse suplimentare. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Vom avea cu toții ocazia, cred, să mai abordăm aceste subiecte în timpul cocktailului, deci nu despre efectul de cocktail, bineînțeles. Trecem acum la partea a doua a discuției abordând agenția EMA și respectiv EC și DC. Începem cu agenția medicamentului EMA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc pentru că ne permiteți să ne împărtășim uh, uh, ideile, să vă prezentăm uh, agenția noastră, una dintre cele cinci care se prezintă astăzi în fața comisiei dumneavoastră. Pe scurt, o să încerc să vă fac o prezentare a activităților noastre, a metodelor noastre de lucru. Unii dintre dumneavoastră ne cunoașteți bine, ne urmăriți de mulți ani încoace Totuși, sper că prezentarea mea va fi cumva uh, utilă. Ce facem noi? Practic, evaluare științifică a tuturor medicamentelor noi, inovatoare, pentru a putea eventual fi supuse în procesul de autorizație în, în spațiul economic european. Ideea ar avea o cerere, o evaluare și apoi o autorizație acordată uh, și care merge peste tot în Europa. În același timp, eh, trebuie spus că ne dorim ca acest medicament să funcționeze peste tot pentru toți cetățenii europeni. Și apoi eh, să vă spun ce ar însemna medicamente inovatoare, tot ce înseamnă tratarea cancerului și apoi produse avansate terapeutice pe bază de Uh, celule și așa mai departe. O nouă generație așadar de medicamente. Voi reveni la ea mai de târziu. Și apoi uh, potențarea inovar, inovării cu ajutorul uh, celor mai bune dovezi științifice posibil. Deci o bază științifică solidă care să ne permită să dăm drumul la medicamente, la autorizații, fără probleme și, bineînțeles, trialurile ă, clinice și altele să fie executate în condiții de siguranță. Acestea sunt bazele activității noastre, așa cum o bază reprezintă și siguranța. Actualmente ă, monitorizăm mai bine de jumătate de milion de medicamente de pe piață, din punctul de vedere al siguranței. Ce nu facem? Noi nu suntem cei care dăm uh, autorizație pentru trialurile și testele clinice, asta ține de domeniul național. De asemenea, nu luăm niciun fel de hotărâre legată de prețul sau rambursarea medicamentelor. Încă o dată, asta ține de fiecare stat în parte. Care ar fi metodele noastre de lucru? Suntem o agenție relativ mică, cu mai puțin de 800 de angajați. Omologa noastră americană, FSDA, uh, are mai bine de 2000 de angajați uh, și tot așa mii de angajați uh, în Japonia, deși piața lor, ca și pacienților, la număr, bineînțeles, sunt mult mai reduse ca dimensiuni. Cum procedăm? Vreau să subliniez un lucru important. Avem o rețea de mai bine de 55 de autorități uh, naționale, inclusiv pe sănătatea animală, pe lângă cea umană, care ne dau expertiza necesară. Este un model foarte bun, eficient, pentru că, bineînțeles, niciun stat membru nu poate să-și permită să aibă la dispoziție 4.000 de experți la dispoziție, deci cu expertiză la zi și așa mai departe. Avem șapte comitete științifice și alte organisme și entități uh, care ne sprijină. ar fi bine să ne concentrăm mai mult acum pe ce înseamnă partea de siguranță a medicamentelor. În ultima vreme am primit uh, raportări legate de 2 milioane de efecte secundare ale medicamentelor pe care le-am introdus în baza noastră de date. În consecință, anumite medicamente au fost retroase, alte prescriere au fost uh, nuanțate, informațiile au fost ajustate așadar în lumina acestor uh, notificări și uh, am constatat ce se petrecea. Bineînțeles că siguranța este foarte importantă, dar nu este singura, singura, singurul parametru. Trebuie să facem uh, Ehm, mai mult, avem acum noi, eh, eh, noi eh, abordări în materie de medicamente, de pildă terapia celulară care, celulară, care va schimba probabil fața sectorului. Și bineînțeles că monitorizarea este foarte importantă aici iar siguranța ar trebui să fie ceva care să vizeze tot ciclul de viață al medicamentului respectiv, care el însuși este unul uh, dinamic în timp. Să nu mai vorbim despre inteligența artifici artificială și tot ce ne parvine din uh, rezultatele din trialurile clinice și alte uh, aspecte din uh, evoluția de zi cu zi a folosirii acestor medicamente, toate acestea ne ajută. Bineînțeles că uh, și uh, tot ce înseamnă politica de sănătate publică ne preocupă la agenția EMA. Trebuie să ne pregătim de asemenea pentru viitor. Ambiția noastră, așa cum vă puteți închipui, este la fel de mare ca și sarcinile pe care ni le-am asumat Uh, ne pregătim pentru noi sarcini, conform noi legislație, regulamentul privind clienurile trilice, clinice, în momentul în care avem astfel de uh, trialuri care se petrec simultan în mai multe țări, trebuie o abordare mai uh, fluidă de dragul pacienților. Bineînțeles, tot ce înseamnă regulamentul privind protecția datelor uh, personale GDPR, Aici intervine problema protecției datelor personale, bineînțeles. Pentru noi va fi foarte complicat uh, să facem față acestor cerințe. Mă refer de pildă și la folosirea secundară a datelor. Suntem în discuții pentru a vedea ce se poate face cu autoritățile de research. Dispozitivele medicale și in vitro, de ce aceste reglementări sunt importante pentru că, bineînțeles că uh, frontiera între un dispozitiv și un medicament va fi foarte greu de determinat în viitor. Mă refer la țesuturi uh, biologice, la terapia celulară, la uh, secvențarea unor substanțe și așa mai departe. Exemplele pot continua. Lucruri cât se poate de promițătoare, dar și cât se poate de complicate. Convergența tehnologică va însemna și nevoia de convergență a reglementărilor. Trebuie să ne pregătim din timp în acest sens. Și bineînțeles că și aici uh, nivelul de expertiză va fi unul uh, hotărător. Bineînțeles că tot așa cu privire spre, privind spre viitor, ne preocupă transformările, mutațiile digitale. Bineînțeles că uh, anul trecut mai mult ne-am, ne-am gândit la sediu și la mutarea sediului la Amsterdam și mai puțin la alte lucruri. Acum ne uh, orientăm spre viitor este clar că față de ultima, ultima bugetare, față de 2016, um, personalul nostru va fi mult mai restrâns în noul mandat. Ne preocupă, bineînțeles, uh, conținutul, să zicem, juridic, legal al mandatului, dar este o problemă uh, legată de accesul la medicamente, uh, la medicamentele pe care noi le aprobăm, le uh, certificăm de pricina prețului, pentru că este o diferență între ce autorizezi pe piață și ceea ce omul poate efectiv să cumpere, să-și permită. Ideea ar fi de a aloca resursele cât mai rațional posibil, cât mai uh, eficientă uh, trebuie să fie cercetarea dezvoltarea noastră. De asemenea, ne gândim, bineînțeles, la uh, ne pregătim de Uh, apariția unor uh, terapii de nouă generație și, bineînțeles, problema crizei medicamentelor, care afectează multe state membre. Suntem conștienți de asta. Ne preocupă faptul că în lanțul de aprovizionare global uh, există multe probleme și lipsuri pentru multe medicamente nu suntem autonomi, cel puțin un pas din uh, proces se petrece în afara continentului nostru. E din ce în ce mai uh, problematic. Dorim de asemenea să, ne contribu- să contribuim mai mult uh, la soluțiile pentru rezistența antimicrobiană. Și, bineînțeles, problema respingerii vaccinelor și aceasta ne preocupă. Mă opresc aici. Mulțumesc din partea agenției FCDC. Mulțumesc foarte mult Centrul European pentru Prevenirea și Controlul uh, Bolilor. Noi am început în 2003 uh, când au apărut noi boli uh, care s-au propagat pe planetă. Atunci am fost și noi înființați dorind să identificăm aceste toate noi boli să vedem riscurile și să evaluăm. După mai puțin de un an, practic cu viteza luminii, din punct de vedere legislativ, a apărut și legislația respectivă, iar noi uh, imediat am și intrat în uh, funcțiune. Avem 200 de angajați uh, cu o reducere de 20 de posturi în ultimii ani excepția Luxemburgului, practic toate țările membre sunt reprezentate, putem să spunem că, adică în rândul personalului, deci suntem foarte diversi la capitolul staff. 62% din personal uh, sunt reprezentați de către femei, restul bărbați și avem un nou sediu uh, în Suedia începând din uh, aprilie lunul, anul acesta. Regulamentul de înfițare arată misiunea și rolul nostru, uh, detectarea, monitorizarea și evaluarea amenințărilor și suntem uh, concentrați pe bolile infecțioase. Vedem aici principalele noastre misiuni, grupurile de patologii de care ne ocupăm, Anul trecut a apărut o nouă listă de boli uh, supravegheate, monitorizate. În Europeană astăzi avem o listă de 57 de astfel de boli. Ne concentrăm pe rezistența antimicrobială și apoi încrederea în vaccinare. Dorim să sporim uh, eforturile noastre aici, mai ales când vine vorba de pojar, e o problemă cu vaccinarea. Lucrăm cu statele membre pentru a atinge țintele când vine vorba de obiectivele de dezvoltare ale miletului pe uh, sida, hepatită și tuberculoză mai cu seamă. Cooperăm și influențăm cooperarea prin rețea cu statele membre. Avem analiză epidemiologică la dispoziție. Găsiți datele acelea pe internet, pe site-ul nostru, când doreți. Uh, evaluare de risc și consiliere științifică. Pentru statele membre, pentru experți și așa mai departe. Avem uh, centrul nostru de urgență, operațional de urgență. În fiecare zi colegii se întâlnesc și discută situația monitorizării și discută riscurile identificate. Ne interesează, bineînțeles, uh, tot ce se petrece pe planetă, pentru că orice boală, orice virus ajunge în Europa în o zi sau două maxim. Deci nu suntem la adăpost de nimic. Colectăm și validăm datele respective, analizăm, bineînțeles, uh, informațiile respective. În jurul acestei mese se iau uh, în fiecare zi hotărâri legate de urmărirea mai atentă a anumitor evenimente sau, din potrivă, eliminarea lor, nevoia de informare suplimentare sau chiar evaluarea riscurilor. Evaluarea riscului pentru europenii care se deplasează în anumite locuri sau pentru cei care vin din afara Europei și care ar fi potențialul de răspândire a acestor boli în Uniunea Europeană aceste evaluări de risc se fac pe timpul a câteva zile cu experții din țările partenere și există opțiuni sau scenarii de, care prezintă soluții. Cât privește uh, evaluarea de risc, uh, este practic uh, ceea ce facem noi cel mai bine. Suntem cel mai apreciați în acest sector. Anumite țări chiar nici nu mai fac acest exercițiu de valoare de risc pentru că ei se bazează pe ceea ce producem noi ce se poate face în continuare, coordonarea, sprijinul atunci când apare epidemii în Europa sau în restul lumii. De obicei, în Europa vorbim despre epidemii cu caracter transfrontalier, dar sprijinim uh, prin misiuni și diverse misiuni, uh, vă spuneam, uh, internaționale. Actualmente suntem Uh, la fața locului în Republica Democrată Congo, acolo unde avem epidemia de Ebola. Bineînțeles că avem și parteneri, parteneri pe plan european, Comisia Europeană, statele membre, alte agenții ale UE, Parlamentul, dumneavoastră și Consiliul de Ministri. Avem și în afara sistemului instituțional UE alți parteneri, în primul rând OMC-ul, cu, care, cu al cărui birou european lucrăm uh, foarte strâns. De asemenea, avem uh, agenții sau, mai bine zis, entități uh, afiliate în țările de extindere și vecine și putem să spunem că în ce privește rezistența la mic, uh, produse antimicrobiene, micro, avem uh, o prezență foarte uh, bună în țările de extindere și țările vecine pentru a lucra pe acest dosar. Lucrăm și cu alte centre asemănătoare cu al nostru de peste tot din lume. Și și și noi avem tendința de a ne compara cu americanii când vine vorba de dimensiuni și de buget. Să știți că, în realitate, agențiile pe care le vedeți aici în fața dumneavoastră, prin reprezentanții lor, nu doar uh, uh coexistă, ci conlucrează. Un exemplu, agenția comună uh, în ce privește rezistența antimacrobială în domeniul alimentelor și al nutrețurilor. Deci, este o analiză integrată, cea care are loc cu exemple, rapoarte publicate pentru prima dată în 2015 și mai apoi în 2017. și Acum ne pregătim pentru acest raport numit GIACRA, pentru anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Bușoi are cuvântul. Dânsul este desemnat ca raportor pentru agenția EMA. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentări, felicitări celor cinci agenții pentru realizările lor. Mă bucur uh, foarte mult că sunt persoană de contact pentru EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, o poveste de succes în domeniul sănătății în Europa e vorba de sănătatea populației, dar și cea veterinară, în momentul în care medicamentele pot fi autorizate mai repede și mult mai sigur uh, de către o agenție centralizată decât uh, altfel. Am două întrebări concrete pe care le-aș pune domnului profesor Ghidorații în ce privește provocările care ne așteaptă. Una se referă la mutarea la Amsterdam. Am înțeles că încă n-ați ajuns la sediul uh, final, dar uh, că vă pregătiți să o faceți la sfârșitul acestui an. În momentul în care ați părăsit uh, Londra, ați pierdut și mulți angajați. Sunt cam îngrijorat. Emma poate nu va avea suficiente resurse umane pentru a performa și pentru a-și asuma toate sarcinile care îi revin, având în vedere că va primi și unele noi conform uh, legislației adoptate în ultimii ani. Care este situația concret și ce putem să facem noi la Parlamentul European pentru a vă ajuta ca să rezolvați această situație? Și a doua chestiune se referă la regulamentul GDPR. Mm, bineînțeles, această nouă legislație are consecințe directe în viața de zi cu zi. Avem nevoie de o bună protecție a datelor personale și asta s-a și întâmplat cu acest act legislativ. Însă, discutând cu persoane din mediul universitar și apoi cu cercetători în Europa, dar și în țara mea, România, propriu-zis, am înțeles că această nouă legislație s-ar putea să aibă consecințe uh, negative uh, asupra cercetării și dezvoltării în sănătate și în domeniul medicamentelor uh, mai cu seamă. Cum resimțiți aceste consecințe ale acestui regulament GDPR în munca dumneavoastră și ce se poate face pentru a depăși eventual acest impas? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru ECDR, uh, Ioana Cosmisca, ECR. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, Vă mulțumesc de asemenea și pentru întâlnirea de ieri, deosebit de interesantă, plină de informații. Este o agenție deosebit de importantă, mai ales acum că vorbim din nou de Ebola, de pildă. sau rezistența antimicrobiană din Italia. Eu aș vrea să știu cum va urmări evoluția acestei epidemii Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. După cum uh, vorbeam uh, ieri despre accesul la îngrijirea medicală pe piața unică digitală, la punctul 10 al acestei rezoluții, am stabilit că e necesar să promovăm mai bine uh, îngrijirile medicale, prevenția și serviciile de ansamblu de îngrijire medicală, mai ales în timpul pandemiilor. A fost unul din subiectele întâlnirii de ieri. Am uh, auzit uh, în timpul acestei întâlniri cât de importantă e agenția. Am o întrebare. Consideră agenția că există domenii unde ar putea coopera mai de aproape cu statele membre? Dacă da, la ce capitol contați pe o cooperare mai strânsă cu statele membre? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, am să dau cuvântul altor uh, membri pentru intervențiile spontane. Domnul Luena, E clar, după cum am văzut din această dimineață, că trebuie să se revizuiască structura bugetară a agențiilor și cât se poate de curând, pentru că se pare că ne confruntăm cu o mică problemă sau cel puțin o distorsiune. Unii dintre dumneavoastră spuneați că e o problemă la nivel politic, a parlamentarilor sau uh, la nivel, uh, la nivel de Consiliu. Noi e clar că vom face ce ne stăm în putință pentru a participa la restructurarea bugetară. Am o întrebare pentru domnul Razi, pentru că participarea industriei în această agenție este de, în proporție de 90% și eu vreau să vă întreb, există o anumită relație cauză-efect și anume asupra faptului că nu există o producție de medicamente inovatoare având în vedere că 90% din fondurile agenției vin din partea industriei și doar 10% de la un buget public? Mulțumesc pentru PP. Domnul Cusac. Mulțumesc foarte mult. Și eu aveam o întrebare în ce privește bugetul. Dar vorbitorul anterior deja a abordat întrebările pe care le aveam și eu. Cred că activitatea acestor agenții este foarte bună. Acum, în ce privește nevoile bugetare, care sunt ele, s-ar putea să fie nelimitate. Iată de ce avem dreptul de a verifica bugetul, de a-l controla, pentru ca um, în acest fel cheltuielile să fie judicioase. Aș dori să pun o întrebare referitoare la combaterea cancerului. Președinta aleasă a Comisiei a declarat o prioritate și pentru multe state membre este un subiect de natură paneuropeană și cred că ar trebui să beneficiem de sprijin din partea EMA sunteți gata să introduceți acest punct cu caracter prioritate în bugetul dumneavoastră și sunteți gata să combateți în mod mai eficace cancerul, pentru că e una din prioritățile pentru comisia viitoare. Mulțumesc acum, doamna Coniecica, pentru GUE. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. În ultimii cinci ani, am făcut parte din. Um, am fost persoana de legătură a acestei comisii pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Și aș vrea să îi mulțumesc colegului care mă va înlocui și îl, îl încurajez să aibă grijă de această agenție, pentru că e cea mai mică pe care o avem, dar care muncește din răsputeri cu un buget foarte redus. Trebuie să vorbim uh, nu doar de EMA, ci și de ECDC, pentru că ne protejează de boli uh, deosebit de nocive, despre care auzim adesea doar la televizor, dar care există. ECDC are o rețea care se extinde de-a lungul uh, întregii Uniuni Europene, despre care auzim prea puține. Și nu cred că ar trebui să ne limităm doar la cancer, ci ar trebui să ne Uh, gândim să includem și subiecte precum rezistența antimicrobiană sau um, vaccinarea, pentru că sunt subiecte unde ECDC este foarte competent, știu foarte bine ce înseamnă gestionarea proceselor de vaccinare în statele membre și știu care sunt amenințările cu care se confruntă cetățenii noștri în Europa. Sper că aceste agenții așadar să beneficieze de mai multă atenție și aceste subiecte, pentru că merită. La ora actuală, avem uh, echipe solide care ne furnizează informații, care ne ajută în mod considerabil și cred că nu întotdeauna putem uh, absorbi toate informațiile pe care ni le furnizează. Prin urmare, mă bucur că în continuare se fac uh, studii și cercetări Cred că dacă am ascultat mai mult agențiile noastre, dacă chiar am parcurge aceste rapoarte pe care le redactează, am avea mult de câștigat. Aș vrea să felicit Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor pentru munca excelentă și chiar dacă nu mai sunt eu persoana de contact, agenția, agenția respectivă ar reprezenta în continuare o prioritate pentru mine. Mulțumesc! Mai există alte solicitări de intervenție? Se pare că nu, așa că, după părerea mea, cred că putem trece acum la răspunsuri. Începem cu ce de ce. Da, mulțumesc foarte mult. Acum, trecând la întrebarea referitoare la monitorizarea epidemiilor, avem uh, mai multe instrumente. Acestea sunt monitorizate de obicei, obținând informații directe din partea statelor membre. pentru că ele, pentru că datele de monitorizare durează, e nevoie de foarte mult timp pentru a le um, obține, dar avem puncte directe unde obținem informațiile pentru a avea un acces direct. Cooperăm în plus de aproape cu statele membre, practic în toate domeniile mandatului nostru. După cum uh, vorbeam mai devreme, avem puncte um, centrale pentru anumite boli specifice. Am înregistrat de asemenea rezultate pozitive prin intermediul vizitelor uh, în uh, teritoriu pe de-o parte, presupune un consum intens de resurse atât pentru statele membre cât și pentru noi, pe de altă parte, e, reprezintă cea mai bună metodă de a dobândi informații privind uh, situația unui anumit stat membru, pentru ca în acest fel să le putem oferi și soluții adaptate la o situație specifică. E un aspect unde ne-am dorit ca statele membre să dea dovadă de o atitudine mai proactivă. Iar dacă am dispune de mai multe resurse, le-am investi în această direcție, de a oferi așadar un sprijin mult mai țintit statelor membre. În ceea ce privește cancerul, după cum spuneam, mandatul nostru se referă la bolile infecțioase, Există anumite tipuri de cancer provocate de boli infecțioase, de pildă în urma infecțiilor cu hepatită sau cu HPV, cancerul cervical. Aici acționăm mai degrabă preventiv. Nu strângem însă date referitoare la cancer pentru că nu se încadrează în mandatul nostru. Și în ultimul rând aș dori să îmi exprim mulțumirea și recunoștința fostului deputat de contact pentru sprijinul dumneai. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi s-au adresat patru întrebări. Prima se referă la volumul de lucru și resursele de care dispunem, având în vedere mai ales uh, mutarea care ne așteaptă. Aș spune că sunt două aspecte de ținut, uh, de luat în calcul. În 2016, înainte de a începe acest uh, proces îndelungat de relocare în urma Brexit, în ce privește angajații, am pierdut deja 120 de persoane dintr-o lovitură, angajați pe care nu mai putem recupera din cauza legislației din domeniul muncii de unde activăm. Uh, Așa că vom reveni la personalul din 2016, lucru care ne îngrijorează în mod deosebit. După care ni s-au acordat patru sarcini noi, ca să nu mai vorbim că s-au redus 60 de posturi. În mod consecvent, bugetul nostru, generat 95% din activitatea proprie, a crescut cu 38%. ne confruntăm um, cu, anum- cu dificultăți, prin urmare, care vor fi consecințele. Calitatea nu se poate negocia pentru că vorbim de sănătatea publică. Prin urmare, calitatea monitorizării științifice va rămâne în continuare la același nivel, în măsura posibilităților. Deocamdată calendarul a fost respectat aproape tot timpul, cu excepția anumitor întârzieri în ce privește anumite certificate și subiecte care nu țin de um, sănătatea publică. Sistemele noastre informatice devin depășite, transparența va avea de suferit, avem uh, o întârziere considerabilă în ceea ce privește solicitarea de acces la documente. În plus, ne-am aflat uh, în avangardă, practic, în ce privește transparența. Am fost prima autoritate care a publicat datele uh, încercărilor clinice după un efort îndelungat, încrâncenat. Nu dispunem la ora actuală de capacitatea de a continua cu publicarea acestora, în timp ce Canada și alte autorități uh, au luat exemplul nostru. Ce facem? Avem două grupuri de intervenție care încearcă să folosească robotizarea și digitalizarea cât se poate de mult pentru a elibera resurse în vederea noilor sarcini, însă această atitudine de a încerca să petecești pe aici pe acolo nu reprezintă o politică rezonabilă de gestiune. Noi încercăm să ne menținem bugetul uh, fără a presupune uh, această politică de a nu um, avea un impact asupra bugetului public uh, este um, pur și simplu aberantă, după părerea mea. O întrebare din partea contribuției industriei la bugetul nostru. Am să revin după care voi discuta despre GDPR. GDPR. Pentru cei care nu cunosc întreg angrenajul, li se pare neobișnuit să depinzi de contribuțiile financiare din partea industriei, însă există multe nivele care ne permit să fim independenți. În primul rând, noi furnizăm o aviz, un aviz doar Autorizarea se face de către Comisia Europeană. Noi furnizăm un aviz care poate fi contestat și acest lucru s-a întâmplat uneori și a fost trimis uh, spre a fi revizuit. Noi așadar nu acordăm, uh, nu emitem o autorizare, ci furnizăm doar un aviz. În continuare, există și alte nivele, de pildă, industria plătește pentru un aviz, nu pentru un rezultat. Plătește uh, Agenția Europeană pentru Medicamente, după care aceasta desemnează un stat membru, un raportor pentru a se ocupa de acel dosar, după care uh, vor primi această contribuție indiferent de rezultat. Deci, un alt strat de independență. Raportorii și coraportorii se întâlnesc pentru prima dată după 120 de zile de revizie. De multe ori există un dezacord, dezacord care este mediat în plen, rezultatul trebuie să fie adoptat cu majoritate calificată. Prin urmare, Emma, este doar un intermediar care furnizează date solide, putem oferi o revizuire între omologi, putem analiza coerența unui document, nu intervenim însă în procesul de luare a deciziilor. Iată ce ne face așadar pe deplin independenți. Inovarea și aceste taxe nu sunt neapărat uh, legate. Medicamentele inovatoare nu au dat rezultate impresionante în ultimii ani, nu au dat rezultate impresionante până acum, însă situația s-a schimbat în ultimii trei ani. Am înregistrat uh, inovări în ce privește terapia genetică, terapia celulară, care se vor concretiza în următorii 4-5 ani. E vorba de terapii complet noi, inovatoare. Problema nu e aceea de a nu avea inovare, pentru că având în vedere tehnologia de care dispunem la ora actuală, e clar că inovarea va fi foarte accelerată. Problema e accesul. Și clar vorbesc de cancer aici. Acum, în ce privește întrebarea referitoare la GDPR, această legislație, bineînțeles, va avea multe consecințe pozitive. Pe în ce privește EMA, bineînțeles, ne va încuraja să ne întărim bazele de date. Era o inițiativă evident menită să protejeze publicul, um, în fața marilor uh, corporații media care le comercializează datele. Datele pe care noi le folosim uh, pentru avizele noastre pot fi folosite pentru un aviz de reevaluare sau pot reprezenta um, fundamentul pentru ulterioare analize. Bineînțeles, aceste date sunt anonimizate dar uh, acest lucru nu e sigur 100%. Având în vedere că s-au aplicat sancțiuni la acest capitol, acum uh, principalii noștri investitori au reticențe în ceea ce privește generarea de date în Europa. Suntem de asemenea îngrijorați că nu ne putem folosi propriile date pentru a ne revizui deciziile pe viitor. E un lucru arhicunoscut. Ne bucurăm de sprijinul DigiSante, care ne ajută acum cu un exercițiu de întrebări și răspunsuri pentru a ne asigura că putem folosi blocurile de date de care dispunem. Nu știu dacă va fi de ajuns sau dacă va fi nevoie de modificări ulterioare. Deocamdată e prematur, în orice caz urmărim îndeaproape situația. Cancer foarte succint. Știu că m-am cam întins. Da. După cum spuneam, posibilitatea de a avea un tratament uh, final pentru multe forme de cancer e una reală, se va concretiza în următorii 50 ani. Problema însă va reprezenta accesul, pentru că aceste terapii nu doar costă foarte mult, ci presupun o revizie totală a sistemului de îngrijiri medicale. De pildă, în, într-un jurnal de specialitate se prezintă întreg procesul terapiei și um, e clar că producerea medicamentelor um, va avea un rol important, va trebui să ne schimbăm complet modul de operare, va trebui să accelerăm procesul de autorizare, să avem o platformă competitivă, după care să trecem la aprobarea finală. Provocarea în domeniul cancerului va fi una clar uh, care va genera o, un proces de revizie temeinic al uh, activității noastre. E foarte bine că acest proces ambițios a fost articulat atât de clar, pentru că e unul care implică mai mulți factori. Ne putem gândi, de pildă, că ADN-ul ne va permite să oferim contribuții, elementul tehnic care va face din această inițiativă un succes. Mulțumim, mulțumesc. Trecem la ultima rundă de discuție din această dimineață înainte de cocktail. Vom purta o discuție cu direcția pentru analiză și audit în domeniul alimentar și uh, al sănătății. Nu e o agenție, știm acest lucru, dar cred că este strâns legat de cele deja discutate în această dimineață în ce privește agențiile. Uh, Am să dau cuvântul doamnei Paula Colombo, aproximativ 7-10 minute aveți la dispoziție, după care vom trece la responsabilul din partea Comisiei ENVI. Mulțumesc, domnule președinte, am să scurtez în mod considerabil prezentarea mea. Așa cum ați menționat, suntem partea Directoratului General pentru uh, Sănătate și Alimente, uh, ne aflăm în zona rurală irlandeză și misiunea noastră este să facem audituri și analize pentru a asigura o implementare eficientă a legislației europene în statele membre și în țările terțe. Este o competență unică, aș spune, la nivelul Comisiei Europene. Nu suntem o agenție, aveți dreptate, dar de fapt ar fi trebuit să fim o agenție. Am fost înființați uh, în urma bolii vaccine bune și ideea era aceea de a avea o agenție independentă care să facă auditurile în statele membre și în țările terțe. Însă o schimbare de ultimă oră a Consiliului ne-a adus în situația de astăzi. Vedeți aici, uh, de-a lungul timpului, ce s-a întâmplat. Inițial trebuia să analizăm legislația pentru siguranța alimentară, însă în ultimii 10 ani, practic, am extins uh, orizonturile noastre și analizăm, de exemplu, agricultura biologică, uh, lucrăm cu DigiAgri, instrumente medicale, e-health, uh, testări clinice uh, timpurii și, practic, domeniul nostru de aplicare se extinde pe măsură ce trece timpul. Suntem uh, foarte puțini la număr față de alții, doar 165 de persoane, dintre care 90 sunt auditori potențial, aș spune, pentru că avem și alte responsabilități care nu țin de audit și realizăm în jur de 230 de audituri anual o treime dintre acestea se fac în uh, țări terțe. Rapoartele și comentariile făcute de entitatea de audit sunt publicate pe site-ul nostru, dar cu excepții din motive de protecție a datelor, de exemplu, rapoartele de audit pentru dispozitive medicale nu sunt publice. Ceea ce este important să înțelegem este că avem un adevărat sistem de audit. Avem uh, o analiză a sistemului de control în țările membre și țările terțe. Încercăm să vedem dacă aceste sisteme sunt controle, sunt uh, eficiente și prin auditorilor noastre vizităm practic uh, diverse entități, abatoare, laboratoare și așa mai departe deci la fața locului, însă pentru a vedea dacă eficiența sistemului uh, național este într-adevăr uh, în vigoare sau nu. Deci nu facem inspecții ale unor entități individuale, pentru că e vorba de mii uh, de astfel de entități și cu 90 de oameni e imposibil să facem așa ceva. Și, de altfel, nu aceasta este sarcina noastră. Regulamentul uh, ne cere, practic, să facem niște audituri de sistem. Toate rapoartele, după cum spuneam, sunt disponibile pe pagina noastră. Elaborăm și recomandări și cerem autorităților uh, de audit să vină cu planuri de acțiune pentru a implementa recomandările noastre. Bineînțeles, monitorizăm situația să vedem dacă aceste recomandări într-adevăr se implementează. Pentru a vă da câteva cifre, în ultimii ani, de exemplu, am avut în jur de 9.000 de recomandări, dintre care majoritatea au fost finalizate, unele însă sunt în continuare supravegheate și atunci când avem un audit uh, în mod special problematic, trebuie să spun că ne întoarcem să verificăm ce se întâmplă, să vedem dacă angajamentele luate de autoritatea competentă s-au realizat sau nu. Este, din câte am văzut noi, uh, modalitatea cea mai eficientă de a ne asigura că recomandările noastre sunt într-adevăr implementate. Iată care este universul nostru de audit. Este destul de complex. Pe vremuri uh, era vorba de uh, alimente, sănătate alimentară, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Acum însă ne-am extins foarte mult și către partea ce ține de sănătatea omului, de asemenea trialurile clinice. Uh, vom începe și misiuni de constatare la anul și uh, importarea unor compuși farmaceutici activi din țările terțe. Acesta este un ultim element pe care l-am inclus. De asemenea, suntem implicați și în procesul de recunoaștere reciprocă și, din păcate, nu uh, avem un proces de cooperare cu China sau cu India. Noi vom continua cu tot acest sistem de sarcini, însă cu resurse mai mici, din păcate. Programul de audit pe anul 2020 după cum vedeți, marea majoritate a auditurilor se face pe siguranța alimentară, însă și domeniul sănătății câștigă din ce în ce mai mult teren. Ceea ce este important de menționat este că programul de lucru pe anul 2021, deci următorul, va fi primul care să fie adoptat în mod formal de către comisie, ceea ce va fi extrem de interesant. Iată un exemplu tipic uh, al uh, deplasărilor noastre pe unde se aflau colegii în Europa în luna octombrie. În încheiere, aș vrea să precizez câteva activități uh, specifice mai concrete de care ne-am ocupat în ultimii ani. De exemplu, bunăstarea animalelor. Am avut uh, audituri în special pe cele două priorități ale mandatului nostru, transportul animalelor și uh, agricultura intensivă. La transportul de animale avem vești bune Vara trecută, 18 state membre au întrerupt pe perioada uh, verii, deci cu temperaturi ridicate, transportul animalelor, ceea ce s-a întâmplat practic uh, grație eforturilor noastre, încercând să convingem statele membre să ia măsuri în acest domeniu. Cât privește utilizarea sustenabilă a pesticidelor și aici avem o responsabilitate de politică, nu e vorba doar de uh, realizarea de audituri, venim și cu rapoarte. Al doilea raport uh, va veni chiar în curând și el va include evaluarea planelor de, planurilor de acțiune națională și, așa cum spuneam mai devreme, vom fi responsabili și cu uh, înființarea acelor indicatori de risc armonizat indicatori ce ne vor permite să vedem ce se întâmplă cu riscurile legate de utilizarea pesticidelor, care sperăm să fie în scădere. Și trec acum la ultimul slide pe care l-am pregătit. E vorba de munca noastră, activitatea noastră în ceea ce privește dispozitivele medicale. Am făcut deja o evaluare comună în conformitate cu regulamentul anterior Aceasta a arătat că există o reducere la 32% dintre entități, 80% din dispozitive sunt mai sigure decât înainte și în cadrul regulamentului actual ne uităm la noile cereri, solicitări care ne-au venit Iată, am ajuns la slide-ul pe care îl doream. Ne așteptăm să avem 20 uh, de agenții de notificare noi în ianuarie la anul și acum lucrăm la capacitate maximă. Acum organele de, sau autoritățile de notificare trebuie să trimită solicitările lor. Mă opresc aici și vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru atenție și pentru invitația de astăzi. Mulțumesc. Ați avut 10 minute la dispoziție, timp pe care nu l-ați utilizat, deci veți avea timp uh, creditat pentru următoarea intervenție a dumneavoastră. Doamna Conecina, vă rog. Mulțumesc. Am ascultat, uh, așa cum a spus doamna Colombo, activitatea dumneavoastră este una foarte extinsă și complexă și am reținut un element pozitiv. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu următorul uh, program de lucru al Comisiei și problematica rezistenței antimicrobiene. Este o temă extrem de importantă. Bănuiesc că ați făcut deja audituri în acest sens și Aș dori să avem oportunitatea să dezbatem uh, în curând uh, o astfel de temă pentru a vedea ce faceți dumneavoastră în acest domeniu și să ne explicați mai multe. Cred că instituția dumneavoastră uh, merită să aibă toată atenția noastră, pentru că de multe ori vorbim despre implementarea legislației europene în ceea ce privește siguranța alimentară, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Și dumneavoastră cred că, într-adevăr, aveți o entitate care ne poate ajuta în acest sens și asta nu doar pentru ca Comisia să tragă niște concluzii, ci și pentru ca noi aici la Parlament să avem niște dezbateri mai utile pentru a pregăti documente și inițiative. Aș avea o întrebare, doamna uh, directoare, foarte pe scurt. Nu știu dacă ne puteți uh, explica care sunt criteriile utilizate pentru a hotărâ auditurile pe care le realizați. În încheiere, nu pot decât să vă spun că așteptăm o cooperare foarte bună cu dumneavoastră, așa cum am făcut-o și până acum și sper că aceasta să aducă rezultate pozitive pentru noi și Comisia noastră parlamentară. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Spirec, din partea SID. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, analizat auditurile și programele de analiză pe care le-ați făcut uh, pe anul 2019 și pentru că am citit toate aceste lucruri, nu pot uh, să nu evit să mă gândesc că pierdem foarte mult uh, timp și eforturi pentru a analiza toate aceste cazuri. În 2021, totuși, uh, va fi primul an când Comisia va adopta în mod formal planul de audit al dumneavoastră. De ce nu s-a întâmplat asta până acum? Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea GUE, doamna Hazekamp. Mulțumesc că am să vorbesc uh, olandeză. Minder dieren, gewoon minder audits nodig hadden. Vreau să scot în evidență cele spuse adineori de doamna Spire, cu cât există mai puține animale, cu atât există și mai puține controle. Mă bucur însă că se uh, fac progrese în ce privește și controlul abatoarelor și transportelor de animale. Am o întrebare. Există un exemplu punctual, uh, carnea de cal din Uruguay și Argentina. E vorba aici de protecția animalelor și de sănătate publică, pentru că s-au folosit uh, medicamente interzise pentru a dopa animalele. Ați uh, efectuat diferite controle și audituri și cu puțin timp am, înaintea controlelor am văzut că animalele bolnave au fost uh, transportate, au fost duse altundeva, au fost înlocuite. Putem constata, prin urmare, că protecția animalelor și a sănătății publice nu întotdeauna sunt asigurate. Nu ar fi mai bine să faceți controle și verificări neanunțate? Cea de-a doua întrebare e următoarea. Ce face Comisia Europeană? În răspunsul la întrebarea mea referitor la carnea de cal din Argentina și Uruguay, Comisia neagă concluziile sale și anume că importurile nu corespund criteriilor europene în materie de sănătate publică și protecție animalelor. Vă întreb, le, veți lua această situație în serios? Și veți accepta faptul că controlele dumneavoastră sunt pur și simplu ignorate. Cum putem ieși din acest impas? Mulțumesc. Dacă mai sunt cereri din sală, nu, dacă nu puteți răspunde la aceste întrebări și dacă aveți alte comentarii de făcut, puteți să o faceți, avem timp. Da, mulțumesc. Am să încep cu ultima uh, chestiune, cea referitoare la rezistența antimicrobiană. Am făcut o analiză pentru a vedea uh, consecințele uh, asupra animalelor și la nivelul bacteriilor. Însă cu vecinii de alături, cu ECDC, facem un audit uh, One Health, deci uh, sănătate unică. Mergem împreună, noi și ECDC-ul, într-un stat membru, încercăm să analizăm partea veterinară, umană și de mediu, împreună. Din păcate, aceasta se face doar la invitație, deci nu ne putem duce acolo din proprie inițiativă, însă este o modalitate foarte interesantă, inovatoare pentru a analiza această problematică, care nu mai poate fi analizată doar în mod fragmentat. Cât privește criteriile utilizate de noi pentru a elabora planul de lucru, avem, uh, în primul rând, criteriul de bază, frecvența. Deci, uh, la fiecare X ani trebuie să vizităm fiecare stat membru pentru un anumit sector de activitate. După aceea avem criteriul situațiilor de urgență. Avem, de exemplu, semnale sau indicații din partea sistemului nostru de colectare de date, RAFS, care ne atrage atenția asupra unei probleme specifice în anumite domenii sau regiuni, cum ar fi, de exemplu, cele legate de salmonella, să zicem, și atunci le introducem în planul de audit și, în plus, în fiecare an identificăm anumite domenii specifice de lucru, cum ar fi, de exemplu, bunăstarea animalelor, la nivelul directoratului general hotărâm anual care sunt prioritățile noastre și ne centrăm pe acestea. Cât privește țările terțe și aici avem uh, cereri de uh, accesare a piețelor, deci uh, exporturi către UE și acestea sunt incluse în planurile de audit. De fapt, planul de audit s-a realizat întotdeauna la nivelul DG-ului, în cooperare cu statele membre, bineînțeles, iar noul regulament care va intra în vigoare chiar peste câteva zile, pe 14 decembrie, prevede ca programul de lucru pentru prima oară să fie adoptat în mod formal de către comisie. Aceasta este practic singura schimbare. Referitor la bunăstarea animalelor, e adevărat, am acordat o atenție specială cărnii de cal și asta nu doar pentru țările terțe, ci și pentru produsele din UE și la momentul acesta avem un audit în curs pentru a analiza în mod special eventualitatea unor activități frauduloase în acest sector și în curând uh, vom avea și rezultatul acestei uh, serii de uh, audit. Însă analizăm situația și în țările terțe și aveți dreptate, am uh, fost foarte surprinși în anumite țări pentru că um, atunci când am ajuns acolo, să spunem, um, instalațiile unde trebuia să fie carnea de cal erau pur și simplu goale, nu am găsit nimic acolo. Deci e clar că aveau ceva de ascuns. Problema însă este că nu putem uh, face vizite inopinate, însă putem mm, și o facem atunci când putem, când ne ducem într-un stat membru sau un stat uh, terț, să spunem, da, uite, mâine vrem să mergem să vizităm cu tare loc. În uh, uh, statele membre uh, este rezonabil să o facem, în America de Sud însă este aproape imposibil. Deci, ne confruntăm și cu o altă problematică și anume o legislație diferită între statele membre și țările terțe în ceea ce privește eventuala prezență a uh, rezidurilor și felul în care sunt tratate aceste produse și așa mai departe. Deci, în anumite țări, de exemplu, e posibil să se sacrifice uh, caii pentru uh, consumul uman dacă nu au fost tratate în cele șase luni dinaintea sacrificării, ceea ce nu este permis, de exemplu, la noi. Asta este situația, asta este legislația, nu putem să spunem mai mult. Bineînțeles, urmărim ce se întâmplă în uh, Brazilia, în alte țări, încercăm să intervenim, să avem niște măsuri, dar atunci când avem, de exemplu, acorduri comerciale în curs, e clar că discuțiile sunt uh, un pic mai delicate. Înțeleg că asta este concluzia care ar putea să ne ducă la o altă dezbatere legată de Mercosur, ca să nu mai spun și de Brexit, dar oricum asta ar putea fi o temă de dezbatere pentru o altă dată. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici ședința de dimineață și vom începe cocktailul pe care l-am anunțat. Bineînțeles, toată lumea este invitată. Cred că se va face chiar aici, în această sală. Vă mulțumesc!